All right. Uh, uh, colleagues, uh, as could be expected. Dragi colegi, după cum ne așteptam, uh, unii colegi vor întârzia, dar cred că ar trebui să începem totuși, pentru că avem două puncte pe ordinea de zi astăzi și am vrea să avem suficient timp și pentru discuțiile de după prezentări. face plăcere să îi um, urez bun venit domnului Ines Schmidt, uh, care vine din partea Copenhagen Economics. Va vorbi despre costurile inacțiunii sau coordonării insuficiente și după el va vorbi profesorul Ken Alexander de la Centrul pentru Analiză Financiară și Politică, Universitatea Cambridge, va vorbi despre un studiu actualizat, uh, un studiu care fusese efectuat înainte de criză și care a fost uh, revizuit după. Așteptăm cu nerăbdare cele două prezentări. Prima va fi făcută de Nes Schmidt, sigur Nes Schmidt. Vă mulțumesc foarte mult! Voi trece direct la subiect, un subiect uh, destul de complex. Cine este vinovat de criză, care au fost factorii care au dus la criză și așa mai departe. Aș vrea să spun, în primul rând, că această criză seamănă cu cea din anii 80-90 scăderea nivelului producției este cam la fel de mare și pe diagramă aveți uh, diferențele între nivelul uh, producției în uh, Statele Unite și în Uniunea Europeană. După cum constatăm, traversăm o perioadă dificilă, însă nu se compară cu Marea Depresiune, ceea ce ar trebui să ne consoleze. Întrebarea este dacă Uniunea Europeană a jucat un rol suficient de mare în această criză și aș vrea să mă axez pe două aspecte. Aș vrea să mă refer în primul rând la prevenție. Ce s-a făcut la nivelul Uniunii Europene pentru a se evita acumularea dezechilibrelor? Și a doua chestiune este aceea a controlului și reducerii. Ce s-a făcut pentru a, reduce, a se reduce efectele crizei după apariția acesteia și ce s-a făcut uh, în țările afectate de criză. Voi vorbi mai întâi despre prevenție, ce s-a întâmplat, ce uh, care au fost erorile, pentru că s-au făcut erori, altfel nu ne-am aflat în situația actuală. Și aici există patru puncte. În primul rând, Uniunea Europeană a intrat în criză uh, pentru că nu s-a acordat atenție semnalelor de avertizare. Se știe destul de bine la ora actuală care au fost cauzele și instrumentele pentru a preveni criza au fost slabe sau nu au fost folosite. Aș vrea să spun că uh, gravitatea crizei este cam aceeași în toate țările. Există unele țări mai grav afectate, Irlanda, Spania, Grecia și Portugalia. Acestea au uh, traversat o criză a șomajului mai mare decât alte țări, uh, rata șomajului uh, de 10% la începutul acestei studiu, acestui studiu, rata șomajului care a crescut. La fel uh, stau lucrurile cu țările baltice. În ceea ce privește celelalte țări europene, țările din zona euro și celelalte, consecințele au fost mai puțin dramatice. Gradul uh, diferit de gravitate a crizei este legat de dezechilibrele anterioare crizei. Toate țările care se confruntă cu probleme au înregistrat dezechilibre mai mari, inflație care a afectat uh, sectorul comercial, inflație mai mare, care a apărut înainte de criză. Având în vedere că toate aceste semnale erau atât de clare, mie mi se pare că au existat suficiente semne, uh, de exemplu, în 2001 uh, deja uh, existau probleme pe piața creditelor imobiliare, de asemenea, Banca Reglementelor Internaționale a vorbit despre riscurile asociate dezechilibrelor din sectorul financiar. OCDE-ul a avertizat în privința bulei uh, imobiliare. Economiștii uh, particulari au uh, tras de asemenea semnale de alarmă. Problemele acestea nu au trecut neobservate Uh, în uh, Consiliul ECOFIN, de exemplu. Și cu toate acestea, s-a manifestat un optimism uh, care e reflectat foarte bine în declarația din 2007 a Ministrului de Finanțe G7. Economia globală înregistrează cea mai puternică expansiune din ultimii 30 de ani și devine mai echilibrată. De asemenea, evoluțiile recente de pe piațele financiare globale, inclusiv fondurile uh, speculative, uh, au contribuit la uh, creșterea eficienței sistemului financiar. Deci asta doar cu câțiva ani înainte de prăbușirea sistemului. Creșterea economică a început să încetinească în 2008, dar dacă ne uităm la prognozele instituțiilor internaționale, ne dăm seama că acestea erau proaste. Am lucrat la OCDE câțiva ani și știu că este foarte greu pentru cei care fac prognoze să prevadă, prevadă situația. Însă, în orice caz, existau rapoarte efectuate la nivel mai uh, la nivel inferior care au fost trecute cu vederea. Uh, Cred că uh, riscurile sunt destul de bine înțelese, politici monetare laxiste, această diagramă arată care ar fi fost situația dacă s-ar fi stabilizat economia și uh, este clar că ratele dobânzilor au fost mult prea scăzute, ceea ce a hrănit uh, dezechilibrele de pe piața financiară. Același lucru se constată și în ceea ce privește dobânzile stabilite de Banca Centrală Europeană. E clar că dezechilibrele americane au avut un impact în uh, Europa asupra economiei reale și asupra uh, sectorului financiar. O serie de bănci europene erau prezente și pe piața americană. În al doilea rând, politica bugetară a fost uh, de asemenea uh, foarte relaxată, mai ales în țările afectate, țări țările care au fost afectate de criză înregistrau deficite mult mai mari decât uh, celelalte. Țările care au avut cele mai mari probleme erau țările cu inflația cea mai mare. În mod normal, politicile macroeconomice ar fi trebuit să fie adaptate, ar fi trebuit să fie astfel concepute încât să se reducă uh, inflația. În uh, anumite țări, uh, problemele au fost uh, mult prea mari. Probabil că ați discutat în detaliu despre reglementare și supraveghere. Aceste două elemente au fost inadecvate. Nu, a nu a existat o gestiune a riscului financiar adecvată. Expunele bancare transfrontaliere au uh, fost de asemenea un factor. Țările Baltice și Irlanda sunt uh, țări în care operează multe bănci uh, străine, ceea ce a fost bine la început, însă atunci când a apărut criza, aceste țări au fost mai expuse. În ceea ce privește reglementarea, și aici au existat o serie de deficiențe care probabil au fost discutate de această comisie. active cu riscuri diferite au fost uh, incluse în aceeași clasă, ceea ce a făcut uh, ca băncile să investească în active uh, riscante. De asemenea, au existat conflicte de interese la agențiile de rating și uh, s-au acordat ratinguri mari unor titluri care nu trebuiau să se bucure de un rating bun. Care au fost costurile acțiunilor de neprevenție? Este vorba despre politici naționale, politici uh, bugetare, care țin de competențele naționale și nereglementarea financiară costul non-prevenției a fost uh, substanțial. s-a se pierd uh, competențe din cauza șomajului. Investițiile în, în anii uh, grași nu au fost bine direcționate și experiența istorică arată că s-ar putea să dureze 5 până la 7 ani pentru ca activitatea să revină la normal. Pentru a vă face o idee în privința costurilor pentru Europa, am făcut o serie de proiecții, am folosit proiecții ale OCDE-ului, care se bazează pe faptul că s-ar putea să dureze 5 până la 7 ani până când economia europeană revine la normal asta înseamnă o pierdere de 2% din PIB, deci o pierdere foarte, foarte mare. A doua problemă pe care voiam să o abordez este aceea controlului și reducerii. Cred că bilanțul este mai bun în această privință. S-au luat uh, măsuri de sprijin macroeconomic, uh, a existat o relaxare bugetară, după Consiliul European din martie 2009. De asemenea, ratele dobânzilor au fost cele mai scăzute din ultimul deceniu, precum și relaxare cantitativă. S-au cumpărat uh, titluri private pentru a se crește lichiditatea și solvabilitatea. În ceea ce privește controlul crizei, acest uh, control nu este foarte bun și consecințele se fac simțite. În 2007 a existat un stimul uh, important cu o creștere a deficitelor în uh, Europa și ca o consecință a stabilizatorilor automați. De asemenea, s-au luat decizii de creștere a cheltuielilor pentru a susține economia relaxarea a fost uh, mai mică decât în Statele Unite, chiar dacă uh, criza nu um, chiar dacă criza a fost mai uh, puțin importantă. Am comparat relaxarea în timpul acestei crize cu cea din cursul celorlalte crize și am considerat că, având în vedere dimensiunile crizei se, și conform experienței, ar fi greu de spus că politicile bugetare ar putea face mai mult. Relaxarea ar fi putut eventual să crească nivelul producției în Europa cu poate 1%, deci chiar și un stimul uh, bugetar masiv nu ar fi putut împiedica apariția unei crize majore. Am avut uh, dobânzile cele mai scăzute din uh, ultimul deceniu, dobânzile reale au scăzut mai puțin pentru că inflația a scăzut, însă au scăzut totuși Uh, în mod considerabil și aș vrea să discut în continuare o idee destul de răspândită și anume aceea că țările care înregistrează surplusuri de concurent sau care au o situație financiară mai puțin gravă ar fi trebuit să furnizeze un stimul mai puternic pentru a stimula economia internă și importurile. Este vorba despre Germania și alte țări cum ar fi Olanda. Noi avem uh, patru argumente împotriva unei acțiuni mai uh, Uh, mari, mai importante a Germaniei. Pachetul uh, stimulativ uh, din Germania a fost foarte important, oricum l-am măsura. Datoria, raportul datorie PIB va crește dincolo de nivelurile din pactul de stabilitate și apoi dacă ne, ne uităm la efectele pe care le-ar avea un stimul mai important, ne dăm seama că ele sunt modeste. Un studiu arată că dacă guvernul german ar crește cheltuielile publice cu 1% din PIB, impactul în Italia și Portugalia ar fi de 0,1% din PIB. Pe termen scurt, există limite, așadar, în ceea ce privește uh, cât de mult uh, ar fi ajutate aceste țări de un stimul în Germania. Germania este de asemenea o societate bogată și uh, în îmbătrânire și ca atare ar trebui să se economisească banii și uh, ar trebui investiți. Studiile arată că ar trebui să se investească în uh, economiile emergente. Un uh, contraargument este că în următorii ani partenerii comerciale ai Germaniei vor trebui să investească resurse în comerț, să exporte mai puțin și să importe mai mult, și Germania ar putea face ceva pentru a stimula economia și pentru a înlocui aceste venituri. Costurile reale în faza de control și reducere a crizei um, provin din faptul că Uniunea Europeană nu a fost concepută pentru a lansa programe de stabilizare. După cum știți, există o clauză care prevede faptul că țările europene din zona euro nu se pot salva unele pe altele. Nu există un sistem uh, în care să există o solidaritate automată. Sistemul uh, FMI se bazează pe ajustări structurale care implică ajustări bugetare substanțiale și nici statele din Statele Unite nu au dreptul la sprijin automat. Ori ce formă ar îmbrăca acest sprijin? Nu există, deci, un mecanism oficial de rezolvare a crizelor și acest lucru prezintă costuri reale. Probabil că la ora actuală se creează un cadru pentru rezolvarea crizei, însă faptul că nu a existat un astfel de cadru are costuri reale din cauza că nu a existat un astfel de mecanism, s-a întârziat uh, acțiunea politică pentru că nu era foarte clar care au fi fost beneficiile uh, acțiunii. Ceea ce este clar este că în absența unei structuri operaționale pentru implicarea Uniunii Europene, s-a amânat uh, restructurarea problema nu este atât pierderea producției, costul real este de altă natură. Este vorba despre uh, creșterea uh, costului uh, prețului banilor. Probleme de contagiune, de asemenea, cum nu există o rezolvare specifică pentru Grecia, nu există nici pentru alte țări și în ce măsură ne putem aștepta ca deținătorii de credit să fie plătiți de altcineva. Toate aceste aspecte creează un mediu dificil. În orice caz, toate crizele sunt dificile și dacă se stabilește dinainte cine va suporta costurile, uh, Uh, este foarte greu după aceea, însă eu, unul, nu pot să cuantific aceste costuri. Observațiile mele finale sunt că pentru a evita costurile recesiunii, cel mai uh, bun lucru este să nu ajungi la recesiune. Poate că e o remarcă puțin obraznică, dar este adevărul. Odată ce s-au acumulat dezechilibre și dezechilibrele implodează, guvernele nu pot face mare lucru, mai ales atunci când deficitele bugetare sunt mari, atunci când uh, finanțele sunt în dezechilibru, un pachet stimulativ poate să fie contraproductiv. Aspectul prevenției al politicii Uniunii Europene nu este bine dezvoltat. Politicile macroeconomice sunt slabe. Pachetul de creștere și stabilitate comportă sancțiuni, însă nu au fost niciodată aplicate. S-ar fi putut aplica, însă nu au fost aplicate și se poartă acum discuții în această privință, însă eu unul nu am uh, niciun cuvânt de spus aici. În ceea ce privește reglementarea și supravegherea, e clar că acestea țin de instituțiile europene, pentru că ele răspund de adoptarea directivelor, directivele care determină uh, cerințele de capital minim pentru bănci și așa mai departe. Există un risc și se poate spune că reacția de până acum nu a fost adecvată. Odată ce criza este în floare, uh, macropoliticile au fost uh, uh, relaxate, Banca Centrală Europeană a reacționat puternic și a scăzut dobânzile și a susținut băncile Cred că Banca Centrală Europeană a acționat uh, bine, a hotărât uh, conform cărora criterii susține băncile europene. Și acest lucru este important de menționat. Gestiunea de criză a fost uh, adevărata deficiență în uh, evitarea costurilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ernest Schmidt, pentru această prezentare. Acum vreau să-i rog pe colegi să ia cuvântul, să comenteze sau să pună întrebări. Pervanș, vrei să începi tu? Ești, este vorba de Pervanș care e raportor la comisia noastră. Mulțumesc! Ca întotdeauna, studiile venite de la Institutul de la Copenhaga sunt foarte interesante și utile. Vreau să vă spun, deci, că, da, pe scurt, ca să rezum în limbajul meu, uh, criza s-a produs pentru că dinainte nu mergeau lucrurile bine. Ceea ce înseamnă că uh, sunt două moduri de a aborda această chestiune a costului non-Europei. Trebuie să studiem stadiul în care se afla Europa înainte de criză dată fiind lipsa de capacitate de prevenție, lipsa de coordonare, tot ce ar fi trebuit să se facă și nu s-a făcut. Și apoi mai este și un alt mod de a privi lucrurile, care constă în a spune că odată ce s-a produs șocul, poate că nu s-a făcut destul. Și ascultându-vă am impresia că totul a fost bine. Și nu știu ce să spun, pentru că vreau să vă întreb dacă totul ar fi fost bine înainte, dacă Spania și Irlanda nu ar fi avut real estate, dacă toată lumea ar fi respectat pactul ad literam, s-ar fi amortizat acest dublu șoc care a fost un șoc ce a venit odată prin piețele financiare și odată prin comerț în condiții excelente și uh, nu am fi avut 10% șomaj, cum uh, va fi probabil la sfârșitul anului. Apoi, mai spuneți că Banca Centrală a făcut tot ce a făcut bine. Banca Centrală a urcat pe podium în 9 august 2007 pentru că a injectat masiv lichidități în uh, City of London. Dar haideți, în iulie 2008 a crescut ratele Până în septembrie 2008 nu a mai fost în stare să transmită mesajul guvernelor, mesajul că activele toxice nu vor dispărea pur și simplu. Și nu era oare treaba ei? Mă întreb. Am niște îndoieli. Însă sigur că și cei de la guvernare sunt uh, vinovați că nu au făcut ce trebuiau să facă. În ceea ce privește comisia, sincer, nu credeți că reacția a fost totuși foarte lentă, că abia după Lehman Brothers parcă au început să-și dea seama, s-a pierdut un an. Comisarul de piață internă a scos un document la cererea președintelui Barroso, care deja își făcea campanie pentru realegere în Franța și în Germania, pentru că începea să se facă prea mult tamtam -tam în legătură cu fondurile suverane. Și uh, comisarul a făcut acest document care a fost discutat o minute și gata. Până în septembrie 2008, pe, din punctul meu de vedere, nu s-au făcut destule sau cel puțin nu s-au făcut suficiente lucruri. Pentru că uh, a fost clar că nu e vorba doar de o ajustare a piețelor și că e ceva mult mai grav. Apoi, după septembrie 2008 modul în care s-au uh, implementat planurile. Considerați că atunci a existat suficientă Europa? Considerați că modul în care statele membre au implementat marile instrumente bancare, fără niciun fel de definiție a condițiilor la nivel european, a fost suficient? Comisia Europeană spune, e, o să vedem, o să vedem noi cum o să fie cu concurența a posteriorii. O să vedem dacă va fi nevoie de restructurări. Nu ar fi mai bine oare să se facă lucrurile dinainte? Singurii care puteau să o facă dinainte erau europenii. Dacă Sarkozy uh, intervenea la băncile franceze, nu le mai putea spune la un moment dat decât plecați la Londra, că altă șansă nu aveți. În cele din urmă, vreau să vă întreb cum considerați dumneavoastră rolul agențiilor de rating? Uh, va fi o reformă care va intra în vigoare în curând. Credeți că este suficientă ca model de afaceri? Cum credeți că stau lucrurile? Cum credeți că au funcționat aceste agenții în legătură cu fabricarea de produse care au fost vândute pe piețele financiare și care nu erau neapărat uh, cele mai sigure? Și ce rol joacă în criza din Grecia? Sunt multe întrebări, dar și domeniul pe care l-ați acoperit este unul foarte mare. Am să uh, reiau în engleză. Sunteți de acord? Cred că în ceea ce privește șocurile interne, fără discuție, criza a apărut în octombrie 2008 ca rezultat al prăbușirii unor bănci de investiții majore care s-au repercutat asupra unor instituții financiare internaționale majore. Cred că cauzele subiacente Haideți să o luăm altfel. Cauza declanșatoare a acestei crize și a oricărei alte crize financiare este legată de uh, orice criză financiară legată de supra investiții și sub economisiri Uh, este aceeași. Întotdeauna este o criză uh, de active, o bulă a activelor. Au mai fost în secolul 20 alte bule de active. Deci, cauza declanșatoare a uh, crizei care a început în octombrie 2008 a fost, dacă doriți, acest șoc extern al pro provocat de proprietăți. Dar acesta este doar o cauză declanșatoare și la un moment dat dezechilibrele create în anumite dintre aceste state s-ar fi manifestat oricum. Deci mi-e greu să mi-e greu să consider că în vreo țară s-ar fi putut evita. Adică, Uh, situația era atât de diferită în Europa încât se vede că o... Bine, poate dumneavoastră cunoașteți mai bine situația, dar impresia mea este că băncile spaniole nu au fost atinse de criza uh, din uh, America, spre deosebire de băncile din Germania, de băncile franceze, de băncile britanice care au fost uh, afectate. Dar părerea mea este că băncile spaniole nu au fost afectate de criza din Statele Unite, ceea ce mie mi-arată că în Spania, în Grecia, cauzele au avut legătură cu ceva ce s-a produs acolo, la nivel intern. Nu știu dacă răspunsul vă satisface. Uh, trebuie să vedeți dumneavoastră. În legătură cu BCE, eu am încercat să spun că toate instituțiile au uh, prevăzut că acest lucru se va întâmpla foarte târziu. În tinerețe am uh, fost și eu asistent la o comisie la OCDE și am văzut acolo că um, o persoană importantă a întrebat-o pe alta de la uh, Federal Reserve când anume va crește rata dobânzii de la 1 la 5, pentru că erau probleme mari. Și uh, imediat după aceea a avut loc o criză. Sigur că asta s-a întâmplat de mult, dar dacă vă uitați la arhivele Fed, veți vedea că întotdeauna crește ratele dobânzii chiar înainte de o criză. Și cred că și nici BCE-ului nu-i convine să aibă uh, Uh, rate de, ale dobânzii mici pe o perioadă lungă. Și veți vedea că exact înainte de criză au crescut. Deci, riscul de inflație a crescut și sigur că poate că nu ne dăm seama de riscurile provocate de dezechilibrele internaționale. Deci, aceste rate ale dobânzii au fost crescute prea târziu și sunt de acord cu dumneavoastră că aceasta nu era acțiunea cea mai adecvată la momentul respectiv, dat fiind tot ce se întâmpla. Poate că ar fi trebuit să se mențină rata dobânzii scăzută și să se facă ceva în legătură cu leverage. Dar uh, nu s-a întâmplat așa și uh, momentul ales a fost greșit. Însă, instituțiile financiare mari, instituțiile oficiale, uh, comisia, de exemplu, nu și-au dat seama de iminența crizei și de aceea a durat până când au acționat. Dacă vă uitați la ce au făcut Comisia, FMI-ul, OCDE și așa mai departe, au început să acționeze la sfârșitul lui 2008. În 2009 a fost Consiliul și, dată fiind perioada și Uh, cât de mult a durat până s-a recunoscut criza, într-adevăr ar fi trebuit să se acționeze mult mai rapid. Dar uh, trebuie să vă spun că și în raport am scris ceva despre acest lucru. Nu am avut timp să discut, dar uh, dacă începem cu cele două acțiuni principale asumate la nivel național, pe lângă macrostimul și anume pachetele ă, bancare și în anumite țări ă, asistarea industriei auto, acestea au ă, reprezentat pe termen lung provocări pentru piața internă. Am văzut un document al think tank-ului Bruegel care spunea în principal că pachetele de uh, salvare pentru bănci nu au fost coordonate, comisia a intervenit târziu, dar că până la urmă au existat costuri, dar nu foarte mari din această cauză. Însă, un alt aspect foarte concret este reprezentat de creșterile nelimitate ale do dobânzii la depozite anumite țări din Europa au decis să crească și planurile de asigurări. În unele țări s-a dublat, în altele țări a, a fost o creștere nelimitată. Deci, modificările legate de depozite au fost făcute unilateral și împinse la grade nelimitate. Intervenție fără microfon. Uh, da, vom reveni până la urmă, dar uh, cred că rezultatul final este că majoritatea băncilor din Europa folosesc depozite pentru că au impresia că acoperirea este aproape nelimitată. Asta e o problemă, una dintre probleme. Dar e clar că Comisia ar fi putut să acționeze mai mult, să stabilească orientări și nu a făcut-o și a fost foarte rău. Oricum, obiectivul acestui studiu este să constate dacă au existat costuri majore pentru economie sau disfuncționalități ale pieței interne. S-au restructurat companiile auto majore uh, în ideea parcă că dacă vreți acești bani de la stat, trebuie să favorizați crearea de locuri de muncă. Poate că așa ar fi trebuit să se facă. Nu știu dacă e corect să spunem că au existat costuri majore pentru Europa provocate de aceste pachete. Eu am dubii. Nu spun că, a fost, că au fost măsuri bune și amabile, dar nici nu au reprezentat costuri majore. Asta, deci, în legătură cu BCE-ul, au acționat târziu, da, e adevărat, pentru că nu au evaluat bine criza, Pachetele bancare și intervențiile, am vorbit de ele, v-am spus că nu au fost coordonate, nu au fost cel mai bine implementate, dar argumentul și din proiectul de uh, studiu este că, dat fiind modul în care se fac politicile fiscale în Europa, ce probabilitate credeți că există ca statele membre UE să fie acționat tot atât de rapid dacă ar fi trebuit să se și pună de acord înainte. Ar treb fi trebuit să se aleagă între viteză și uh, eficiență. Toate statele au implementat pachete fiscale menite să uh, stimuleze uh, cererea internă în propriile lor economii. Și poate că ar fi trebuit să, încerci, să se încerce să se crească uh, cererea într-un mod mai neutru pentru întreaga Europa, dar ar fi durat mult mai mult. Și la ultima întrebare, trebuie să vă spun sincer că nu am înțeles-o. Era vorba de agențiile de rating, pentru că le-ați menționat și mă întrebam dacă sunteți de acord uh, că ar trebui să reflectăm la modelul lor de afaceri. Sincer, nu, nu am văzut uh, munca dumneavoastră, nu știu exact la ce vă referiți, dar această discuție durează de ani de zile. La ce servesc uh, și cui servesc agențiile de rating? Întreprinderilor sau investitorilor? Același lucru e valabil peste tot același model de afaceri cu întrebarea cine servește pe cine și sigur că trebuie să fie examinat fără o urmă de îndoială. Ole! Thank you very much. Mulțumesc, foarte interesant. Grupați țările aici în cinci categorii. Am putea să grupăm țările și astfel, grupându-le pe cele nordice, Danemarca, Finlanda și Suedia, care prezintă evoluții similare uh, și criza din 80 dieta cartofului uh, a apărut în această zonă și dacă este să privim lucrurile, eu nu sunt naționalist, însă acolo lucrurile nu sunt atât de grave și multe companii în toate aceste trei țări, țări nordice, um, au o stare bună acum. Cel puțin văd luminița de la capătul tunelului. Poate că are asta legătură oarecum cu modelul pe care îl aplică al unor impozite foarte mari, unor taxe foarte mari și a unui sistem care uh, are multe elemente de stabilizare, pentru că șomajul nu a fost atât de mare în aceste țări și nici nu este. Sigur, există câteva excepții. În țara mea, de exemplu, noi avem un șomaj foarte mare în rândul tinerilor. În Danemarca acesta nu este cazul. În ceea ce privește agențiile de rating, Caesar uh, a făcut o propunere în cadrul unui grup de lucru acum 6-7 ani și eu agențiile de rating au uh, examinat cât se poate de corect acest lucru uh, și răspunsul a fost că ele se pot reglementa singure. Iar ieri Standard Poor's a depreciat ratingul Spaniei și toată lumea a reacționat dacă sunt atât de neprevizibile sau atât de previzibile și nu ar trebui să credem în ele, de ce crede piața în aceste ratinguri? Pentru că apar o serie de probleme. Cred că merită să reflectăm asupra acestor lucruri. Și ultima întrebare. A trecut criza? Este depășită? Dacă este să uităm pentru puțin timp situația din Grecia, putem vorbi despre un final al crizei. Doresc de asemenea să-l invit pe colegul din Finlanda să uh, adreseze întrebări, pentru că am înțeles că pe colega din, uh, din Finlanda. Da, și eu am aceeași întrebare ca și Ole, dar aș vrea să pun întrebarea dintr-o perspectivă diferită. Ați uh, făcut această categorie, ați spus Marea Britanie și Suedia uh, la categoria floaters, țări care se află într-o oarecare um, plutire. Din ce motiv ați făcut acest lucru? Și a doua întrebare seamănă de asemenea cu cea a lui Ole. Ați putea detalia mai mult, folosindu-vă imaginația, spunându-ne care ar putea fi următoarea criză, cum ar putea fi ea concepută și care ar fi bula viitorului. Yeah, I, I, uh... Nu cred că pentru mine cel puțin nu are prea mult sens să pun Danemarca cu celelalte țări împreună, pentru că Danemarca are aceleași uh, politici ca toată lumea, nu are uh, rate ale dobânzii oscilante, deci uh, noi am fost solicitați în acest studiu să vedem care sunt uh, consecințele înăuntru și în afară. Și consecințele pentru Suedia și Regatul Unit um, au fost altele, și anume o depreciere a, față de euro. Și acest lucru este un fapt, de aceea nu cred că ar fi rezonabil să le grupăm împreună pe cele menționate de dumneavoastră. De asemenea, aceste țări șomajul uh, a crescut destul de mult în uh, ele. Nu sunt sigur că există un motiv specific uh, care stă la baza unui asemenea argument. Mai ales în ceea ce privește Danemarca, eu provin de acolo, sunt oarecum modest în ceea ce privește uh, direcția menționată de dumneavoastră. În ceea ce privește agențiile de rating, cred că Registrarea istorică ne arată că agențiile de rating, cum și alți investitori, um, tind să observe riscurile și să acționeze decis atunci când uh, este vorba despre o situație de fapt. Cred că există o diferență foarte mare între modul în care agențiile de rating lucrează cu anumite guverne și modul în care lucrează atunci când evaluează instituții. Și acest lucru are legătură cu faptul că ratingul nu are nimic de a face cu o datoria publică. Eu am lucrat în uh, acest domeniu și am discutat mult despre economia Danemarcei, însă nu trebuia să discutăm cu agențiile de rating despre altceva. Agențiile de rating joacă un rol activ atunci când uh, te găsești pe piața privată de investiții. Instituțiile financiare, acestea joacă un rol important, spunând că poți să investești numai în uh, anumite zone care au un anumit rating și cu cât este mai mare ratingul, cu atât accesul este mai bun. Iar instituțiile cumpărătoare și acestea s-au încrezut poate prea mult, în mod excesiv, în uh, ratingul acestor agenții decât în propriile estimări, așa încât putem să vorbim despre un outsourcing al managementului riscului în acest sens și acest lucru combinat cu agențiile de rating care au un interes în a um, se emite cât mai multe acțiuni care sunt uh, folosite de băncile de investiții, creează un anumit conflict de interese. Nu este ceva ce am inventat eu, ci uh, aceasta este și cauza dezbaterii din uh, Statele Unite și în Europa pe moment. Concluzia este că agențiile de rating nu au același rol uh, în ceea ce privește datorile uh, suverane precum uh, au față de uh, piețele private. ei nu sunt implicați în procesul de emitere de acțiuni, ei sunt în afară. Intervenție fără microfon. Caesar uh, a, le-a examinat pe aceste agenții de rating acum 5 ani și a ajuns la concluzia că nu este nevoie de o reglementare suplimentară în acest sens. Voi lua notă de acest lucru spune domnul Neasu Schmidt, și sigur, um, evaluarea asta pe moment merge în cealaltă direcție mai degrabă, însă întrebarea noastră, doamnă, intervenție fără microfon, Din punctul nostru de vedere, acestea sunt uh, vești rele. Și anume faptul că Regatul Unit și Suedia sunt uh, țările care stau cel mai bine și ele sunt în afara zonei euro. Cred că ar trebui să anticipăm puțin, să vedem ce va urma, care va fi viitorul. Acum 10 ani am scris un mic uh, articol într-o publicație suedeză, o publicație care apare anual despre uh, economia daneză. Și atunci am analizat m-am inspirat și dintr-o carte uh, scrisă de un autor american care a analizat toate crizele economice din uh, jurul anului 1800 până în prezent și este o lectură care merită pentru că, în esență, toate dezastrele de pe piețele financiare au implicat aceleași riscuri. Lumea este nouă, riscul dispare, tehnicile au fost inventate, asta înseamnă că riscul rămâne în continuare, dar nu este același ca în trecut. În uh, secolul 19 exista firmele de producție au avut o serie de beneficii și de avantaje, iar în secolul 20 economia mondială, o nouă economie, uh, a fost Puza picioare, a luat naștere și cred că cea mai mare asigurare că acest risc nu va apărea în următorii 20-50 de ani este faptul că persoanele care se găsesc în poziție decizională, poziție cheie, uh, țin minte că lucrurile ar putea o lua razna, ar putea merge pe o cale greșită. Uh, după care acest ciclu se încheie și lucrurile poate să ia din nou pe o cale greșită. Însă cred că se pot lua multe măsuri, cred că pot fi făcute multe lucruri și aveți, așa cum s-a sugerat, multe reguli care pot fi îmbunătățite, așa cum au fost îmbunătățite și în trecut și cred că acesta este un lucru pe care puteți să îl faceți, putem să îl facem, pentru a preveni un uh, dezastru viitor. Thank you, Mr. K. Mulțumesc, domnule președinte. The first one is how do... Întrebarea mea se împarte în două părți. De unde știm că uh, comparăm mere cu mere și nu comparăm alte fructe între ele, pentru că multe persoane definesc șomajul în moduri diferite. Noi, în Marea Britanie, schimbăm definiția în funcție de ceea ce vrem să arătăm. De aceea sunt oarecum îngrijorată, pentru că atunci când analizăm uh, informațiile în mod uh, colectiv, avem o imagine uh, heterogenă și poate că pierdem uh, din ochi ceea ce facem o analiză comparativă este periculoasă. Există un mecanism astfel încât să avem informații standardizate, modele clare sau uh, lucrați în funcție de ceea ce vi s-a oferit ca informații din uh, statele membre. În al doilea rând, în ceea ce privește datoriile uh, statului, uh, acestea au fost redefinite în uh, ceea ce privește cifrele pentru că se pare că cifrele uh, nu sunt deloc atât de bune cum par ele în realitate. Documentele noastre ne arată acest lucru. Vorbiți într-un alt slide despre Uniunea Europeană care nu este structurată pentru a merge pe direcția programelor propuse de FMI. Ar trebui să facă acest lucru? Ar trebui să fie așa? Right. I think the unemployment rates we use... Cred că ratele șomajului pe care le folosim în aceste studii sunt ratele standardizate folosite de OCDE. Există o rată națională a șomajului care e modificată în diverse scopuri și există rata internațională a șomajului, rata standardizată, care nu face obiectul acestor uh, modificări subiective. În ceea ce privește nivelurile datoriei, e adevărat că nu am inclus uh, pasivele extrabilanțiere, de exemplu. Știu că s-a vorbit despre acestea în uh, cadrul Consiliului European, de exemplu. Trebuie să încercăm să vedem care ar fi implicațiile dacă am ține cont de aceste elemente în studiul nostru. Trebuie să ne bazăm pe datele obiective însă sunt de acord că uh, rata îndatorării ar, ar putea fi mai mare. susținerea băncilor s-a dovedit a fi mai puțin uh, costisitoare decât s-a crezut inițial. Cre criza bancară suedeză, de exemplu, a arătat că a fost uh, mai uh, ieftin decât s-a crezut. Cred deci că cifrele legate de datorii pot fi exagerate pentru că datoria include investițiile în uh, active care aduc uh, profit. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Pervanș? Aș vrea să revin la o precizare cu privire la agențiile de rating, pentru că ați spus că veți prelua uh, aceste informații. Oli Schmidt se referă la lucrările IOSCO, care a instituit codul deontologic în 2004, a fost validat de Cezar, uh, care a spus că nu trebuie modificate datele problemei. Însă, inițial, s-a înregistrat pur și simplu codul deontologic uh, care a fost elaborat de IUSCO. Aș vrea să adaug câteva întrebări la sfârșitul acestei uh, reuniuni. Credeam că ieșim din criza bancară, ori iată că intrăm într-o criză a datoriei suverane în Uniunea Europeană. Și aș vrea să știu cum evaluați situația actuală. Credeți că această criză ar putea fi atât de contagioasă încât peste un an, doi ani să uh, fim în situația de acum un an? Și în ceea ce privește datoria suverană, mă întreb dacă chiar trebuie să folosim agențiile de rating. Oare în Uniunea Europeană sau în zona euro nu am putea avea o agenție, o instituție, spuneți cum vreți, care să facă aceeași uh, muncă și care să fie mai neutră și uh, care să nu uh, fie implicată în mișcările speculative. Apoi, ați arătat foarte clar că Uniunea Europeană nu a dispus de posibilități de guvernanță în plină criză și că s-ar fi putut face mai multe ar fi putut uh, exista o mai bună coordonare și așa mai departe. Și întrebarea mea este următoarea. Dacă președintele Barroso ar veni să vă vadă și ar spune am analizat criza și aș vrea să știu de ce mecanism ar fi nevoie în zona euro sau în Uniunea Europeană în general pentru ca politicile economice și bugetare să fie interconectate, să fie coordonate mai eficient? Ce i-ați răspunde președintelui Barroso? În ceea ce privește criza datoriei suverane, nu este clar care vor fi evoluțiile, părerile sunt împărțite. Am citit The Economist și Financial Times. Ei consideră că uh, va intra aceast... va exista o încetare de plăți. Am un prieten care lucrează în domeniu și care spune că cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla ar fi ca uh, Spania, Portugalia să părăsească zona euro. Însă asta nu a rezolvat problema. Însă, în orice caz, este o altă opinie. În orice caz, cred că va fi foarte important ca orice mecanism ar fi uh, dezvoltat acum de către Comisie, de către statele membre, de către Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, este important să ne asigurăm că țările care au intrat în bucluc uh, trag uh, consecințele și remediază problemele. Au nevoie de sprijin, poate pe o perioadă mai lungă decât un an, și trebuie să plătească dobânzi care să reprezinte o sancțiune, dar care să nu fie de nesuportat. Aceasta ar fi propunerea mea. Nu știu dacă acest lucru va fi suficient. Al doilea lucru, agențiile de rating și datoria suverană. Companiile private și instituțiile suverane sunt uh, două lucruri complet diferite. O țară intră în încetare de plăți doar dacă nu vrea să plătească, nu vrea, pentru că poți întotdeauna să stabilești impozite. Uh, impozitele din Grecia sunt cu 10-15% mai mici decât cele din uh, Danemarca, de exemplu. Nu au aceeași populație activă, de asemenea. Deci se pune întrebarea dacă vrei să îți plătești datoria și o agenție de rating poate face altceva în cazul unei companii private, poate evalua riscul uitându-se la portofoliul de active, la venituri și atunci când modelul de afaceri nu este credibil, um, Mm, poate să scadă ratingul companiei. Agențiile de rating nu sunt atât de importante când vine vorba despre datoria suverană. Orice instituție financiară ar trebui să poată să facă o evaluare. Agențiile de rating fac recomandări automate însă, în sensul în care dacă ești un investitor internațional mare și agenția de rating hotărăște să te treacă de la AA la B, automat instituția aceasta va scădea prețul activelor. Deci există o legătură între agențiile de rating și uh, operațiunile acestea. Agențiile de rating joacă un rol uh, uh important pentru că este greu pentru ceva să uh, Um, evalueze riscul unei firme. Dacă Barroso ar veni, știu că Comisia a propus uh, o revizuire uh, între egali și o evaluare ex ante. Mi se pare că este un uh, obiectiv foarte ambițios. Cred că ar fi mai bine dacă Ecofinul și Consiliul European ar uh, face în așa fel încât țările care au înregistrat probleme în mod repetat să fie puse într-o situație dificilă în mod public și să se folosească anumite mecanisme de sancționare. Altfel totul este inutil. Mulțumesc! Trecem acum la partea a doua acestei uh, sesiuni și îi dau cuvântul profesorului Kern Alexander de la Cambridge, care va vorbi despre supraveghere financiară și managementul crizelor. Aveți cuvântul. Thanks also to the organizers uh, for Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și organizatorilor care ne-au invitat să revenim și să prezentăm continuarea unui studiu pe care l-am început în 2007 în toamna lui 2007, atunci când criza abia începea să se producă. Atunci când uh, piața creditelor subprime uh, tocmai uh, exploda în Statele Unite și securitizarea mergea din ce în ce mai prost în august-septembrie 2007. Atunci am început să studiem originile a ceea ce erodase sistemul financiar într-o asemenea măsură. Iar acum, în prezentarea aceasta, am să vorbesc foarte pe scurt despre rezultatele studiului anterior și să vă arăt ce, cu ce anume se ocupă acest studiu următor. În primul rând, noi am analizat impactul crizei, originile crizei și uh, învățămintele care pot fi trase de autoritățile de reglementare în viitor. Și în legătură cu instituțiile și structurile de piață am constatat că modelele de risc oferă garanții insuficiente Contagiunea este foarte uh, clară în piețe financiare integrate, cum este cea din Uniunea Europeană sau cea din Statele Unite, în care există piețe de capital destul de lichide și fluxuri de capital transfrontaliere. Această problemă a contagiunii blochează piețele și asta se poate întâmpla foarte rapid și foarte uh, dramatic, cum s-a întâmplat în august 2007. Analiza politică Factorii decidenți politici ar trebui să privească cu suspiciune modelele de reglementare bazate pe piață financiară, pentru că acestea nu monitorizează și nu controlează în mod adecvat riscurile sistemice. Modelele de reglementare care au fost folosite timp de 7-8 ani înainte de criză au fost modele de reglementare care țineau cont de nevoile pieței și erau bazate pe piață. Un exemplu foarte bun este Basel II. Chiar dacă Basel II nu a provocat criza, modelele de reglementare bazate pe piață, pe care se bazează și Basel II, au fost o problemă majoră în multe domenii ale piețelor financiare. Apoi, uh, implementarea politicilor, cum se adaptează reglementările atunci când piețele se schimbă și când apar inovații financiare. Reglementările depășite pot să exacerbeze externalizările, adică reglementările trebuie să fie permanent actualizate, ținând cont de schimbările de pe piață, ceea ce poate aduce beneficii foarte mari, dar și riscuri foarte mari, după cum s-a întâmplat în cazul securitizării. În Europa și la nivel internațional s-a constatat că organismele internaționale au eșuat, de exemplu Comitetul de la Basel și altele, care nu au reușit să identifice riscul, chiar dacă unele au scris rapoarte care au arătat uh, că vor crește prețurile la active și că asta li se pare suspect și, în general, factorii politici și uh, de reglementare nu au considerat că această problemă este atât de gravă, dar băncile centrale, da, pentru că, pentru că mandatul de monitorizare a pieței era bazat pe prețul cu amănuntul și pe inflație și politica monetară nu a ținut cont, din păcate, de uh, prețuri mai extinse la active din sistemul financiar. Organismele Lanfalusi, chiar dacă au fost create cu niște obiective foarte corecte, au devenit ineficiente în evaluarea riscului cu care se confrunta sistemul financiar european. Și aș sublinia mai ales cele trei uh, comitete de nivel 3, pentru că se ocupau de uh, modele de reglementare bazate pe piață, care erau adecvate pentru obiectivele uh, planurilor de acțiune ale serviciilor financiare, și anume reducerea barierelor din calea serviciilor comerciale și financiare și crearea de servicii și de instituții competitive față de cele din Statele Unite. De asemenea, nu s-a uh, acordat suficientă atenție siguranței și sănătății. Și vreau să mă refer mai mult la toate acestea în această prezentare, pentru că acesta este subiectul raportului, dar înainte vreau să vă mai uh, vorbesc despre concluziile primului raport care a fost publicat la începutul lui ianuarie 2008 și a fost scris în toamna lui 2007, exact când a lovit criza. Am, făcut, uh, am avut întâlniri cu uh, manageri de bancă, am vorbit cu participanții, am analizat structura piețelor financiare Și acum se vede în literatura de specialitate că piețele financiare se îndepărtaseră de modele bazate pe bancă și se apropiaseră de modele bazate pe capital în domeniul financiar. Finanțele structurale implică securitizare și alte tipuri de instrumente financiare pentru transferul uh, creditului de risc. În multe țări din Uniunea Europeană nu există o piață financiară foarte structurată și dezvoltată, deci multe dintre țările dumneavoastră uh, depind de modele de uh, creditare bazate pe uh, bancă. Dar în Marea Britanie, în Olanda, în Irlanda, s-a constatat influența foarte importantă a modelelor uh, de finanțare bazate pe capital, cum este securitizarea și finanțarea structurală. Sigur că să te bazezi pe capital ca să-ți generezi finanțele nu e rău, nu, spunem, nu vrem să interzicem securitizarea, dar ea trebuie să fie reglementată pentru că creează riscuri și riscurile sunt, uh, scapă de sub controlul autorităților de reglementare și aceste riscuri pot duce la riscuri sistemice. Și autoritățile de reglementare din Statele Unite, Banca Centrală, Alan Greenspan, a tras concluzia că securitizarea nu creează riscuri sistemice. A observat în 2005 că securitizarea a dus la o uh, distribuire a riscurilor în întreaga piață de capital, ceea ce a, a fost bine pentru că a făcut ca piața să fie mai rezilientă, dar riscul nu dispare dacă este pur și simplu distribuit pe piețe. Am observat că la nivel micro, băncile individuale au trecut la un model pe care noi și alții l-au numit modelul Originate and Distribute sau Originate Rate and Relocate Model. Acest model a fost unul foarte practic pentru că permitea uh, gestionarea uh, bilanțurilor, însă a permis mai multor actori din procesul de securitizare să plimbe riscul dintr-o parte în alta în sistemul financiar, ceea ce a creat complexitate și uneori opacitate pe piețe și a îngreunat supravegherea făcută de autoritățile de reglementare și de asemenea monitorizarea riscurilor reglementarea financiară, în general, nu a reușit să, uh, se, să facă față naturii schimbătoare a riscurilor sistemice în piețele de capital uh, angro. Și modelele de reglementare bazate pe piață au dus la uh, prociclicitate. Piețele europene și globale financiare, din ce în ce mai liberalizate și mai integrate, au nevoie de o consolidare instituțională mai mare la nivel european, pentru că instituțiile financiare din Uniunea Europeană au graduri de expunere la risc importante în diferitele state europene, deci ă, transfrontalier în diferitele ă, filiale. Deci, modelul cu un pașaport unic în care te bazezi numai pe supraveghetorii din țara mamă au devenit demodate pentru că de multe ori acești, aceste autorități de supraveghere nu beneficiau de stimulentele necesare sau de informațiile necesare ca să monitorizeze cum funcționează aceste, țări, aceste bănci în alte țări ale Uniunii Europene și nici atât peste hotare. Deci este nevoie de o coordonare mai mare la nivel european. Și trebuie să uh, pornim de la procesul de la Lanfalusi printr-o consolidare instituțională mai mare cele trei uh, comitete de nivel 3 trebuie să primească personalitate juridică ca să aibă o mai mare capacitate de coordonare practicile de, ca să coordoneze practicile de supraveghere din statele membre. Deci nu să devină ele autorități de supraveghere, ci să facă coordonarea între autoritățile naționale. Încă un lucru foarte important, mi s-a părut că autoritățile de supraveghere din statele naționale din Europa să aibă mecanisme de uh, responsabilitate care să nu fie reprezentate doar de miniștri de finanțe care să fie responsabili în fața Parlamentului, ci să fie responsabili și față de alte state membre în care băncile lor operează. Deci să se structureze altfel relația de control printr-o armonizare minimă care să fie obiectivul, care de fapt era obiectivul actului unic european din 1986 și e foarte bine că ca să se facă aceste adaptări pe măsură ce timpurile se schimbă și piețele evoluează. E nevoie de supraveghere financiară. De asemenea, am criticat Basel II, îl mai criticasem și înainte de criză. Am scris o carte împreună cu un coleg în care criticam chiar foarte tare Basel II, din cauza că se bazează numai pe supraveghere uh, microprudențială, adică se bazează pe modelele de management al băncilor și uh, pe alte modele de acest gen ca să determine, determine reguli generale pentru piață. Obiectivul general al Basel II a fost bun. A fost să creeze un mod de a spori uh, practicile de uh, gestionare a riscului și stimulentul a fost ca aceste bănci să dovedească autorităților de reglementare că uh, pot să controleze riscul și uh, până la nivelul capitalului economic. Deci considerăm că Basel II, așa cum s-a reflectat în uh, structura uh, pieței de capital, a fost uh, greșit și trebuia să fie modificat, dar el nu este cauza crizei creditului. Aceasta este legată de piețele interconectate, de risc și de riscurile de lichidități, care au fost evidente în piețele de capital dar nu a fost din cauza eșecurilor băncilor individuale. În cele din urmă, riscul sistemic este global și nu poate să fie gestionat uh, eficient la nivel național. Externalitatea este transfrontalieră, de aceea legea și reglementările trebuie să fie și ele transfrontaliere. Autoritățile de supraveghere naționale trebuie să aibă legături mai durabile între ele și mai concrete. Iarăși, instituțiile financiare transfrontaliere intră aici și, de asemenea, și piețele de capital angro și, de asemenea, uh, piețele de uh, credit swap. Dar voi reveni la asta mai târziu. Acum, asta a fost primul raport. Ce facem în al doilea? L-am împărțit în două părți. Prima parte conține principalele probleme de reglementare și supraveghere din punctul nostru de vedere. Deci, am revenit la Basel 2 pentru că este încă de actualitate și pentru că foarte mulți comentatori l-au numit chiar Basel 3, pentru că a fost foarte mult modificat ca urmare a propunerilor Comitetului de la Basel. Credem că au fost făcute propuneri importante care sunt pași în direcția cea bună, dar rămân inadecvate, sunt bazate pe o analiză politică greșită. Am să discut mai mult în această prezentare despre toate acestea, însă, în esență, propunerile actuale ale Basel II nu țin cont de impactul macroprudențial al riscului asumat de bănci. Propunerile au în vedere creșterea capitalului, ceea ce e bine, creșterea capitalului de nivel 1 mai ales și mai ales creșterea uh, leverage-ului care este inclus acum în nucleul Basel și nu se afla acolo înainte. Și pentru prima dată se, țin, se ține cont de riscurile de lichidități și anume dezechilibrele. Cât, cât ar trebui băncile să aibă voie să aibă, cât de mult să depindă de finanțare, cât să, se benefic- cât să depindă de finanțarea uh, de pe piețele de capital angro și ar trebui să fie oare limite și tot așa. Sunt pași în direcția cea bună, nu vreau să zic că este o politică greșită, este o politică de piață, trebuie să fie dezbătută de autoritățile de reglementare la nivel european și pentru a se uh, modifica directiva privind cerințele de capital. Dar nu cred că este suficient pentru că nu se ține cont de impactul macroprudențial al cadrului Basel II. Și asta din cauza unor probleme de managementul riscului, despre care am să vorbesc imediat. Am vorbit despre uh, testele de rezistență la stres și de uh, conceptul prea mare ca să eșueze. Ce se întâmplă cu aceste teste de rezistență la stres? Folosesc oare datele adecvate? Și cum sunt analizate aici băncile mari? Ce modele de management al riscului ar trebui să folosească aceste bănci? Ar trebui să fie capitalizate? Ar trebui să găsim moduri de a limita capacitatea băncilor mari de a-și asuma riscuri pe piețele financiare? Acestea sunt chestiuni importante și cred că aș putea să spun că am tras o concluzie foarte generală în legătură cu too big to fail, prea mare pentru a eșua, și anume, pentru că băncile operează într-o structură de grup, operează în structuri formate din mii de entități diferite care operează în jurisdicții diferite din lumea întreagă și uneori chiar din aceeași țară, dar diferite. Așa sunt formate băncile mari și e foarte greu să-i spui, să spui unei bănci că nu poate să devină mai mare de, pentru că băncile creează filiale pe care le controlează direct sau indirect. Deci e mult loc de arbitraj aici. Și noi am spus, deci, că pentru că structura juridică a băncilor este atât de complexă, poate ar fi mai bine să aplicăm taxe de capital mai mari pe bănci, în funcție de mărime, în funcție de nivelul de uh, tipuri de active pe care le-au, dar și de cantitatea de active, de dimensiuni. Deci este o taxă pe externalizare, pentru că uh, E foarte bine dacă băncile sunt mari și din ce în ce mai mari, pentru că creează locuri de muncă și sunt benefice pentru economie, dar creează și riscuri sistemice. Deci ce ne dorim noi este ca acest risc sistemic să fie internalizat și cum anume băncile să plătească o taxă pe mărime, pentru că creează mai, mari, mai multe probleme cu cât sunt mai mari. Și credem că aceasta este o abordare eficientă economic și nu numai o stabilire de limite arbitrare uh, pe mărime, de exemplu. Paul Walker mai are o idee, acum, și acum Statele Unite studiază aceste praguri, limite pe mărime, dar voi intra în detalii mai târziu. În legătură cu credit default swaps, am scris un alt raport pentru Comisia Econ, în care am arătat că contractele uh, de instrumente derivative ar trebui să fie ar trebui să se bazeze pe datele de la uh, casele de compensare. Deci instrumentele legate de credit, credit default swaps și celelalte trebuie să fie legate de credit, pentru că nivelul de credit și acest instrument este cel care aduce risc în sistem și ar putea să migreze către casele de compensare, dar trebuie să avem grijă pentru că ce sunt acestea? Sunt entități financiare care au fost create de bănci. Majoritatea au fost create de bănci și permit o mai mare transparență și o punere în comun a riscului, dar nu au fost reglementate pentru supraveghere prudențială în Europa. Nu există nimic în directiva privind cerințele de capital care să reglementeze ce fel de uh, cerințe de marge ar trebui să vizeze aceste case de compensare în legătură cu expunerile la risc din bilanțurile lor. Deci credem că ar trebui să existe o reglementare în Europa bună, mai bună decât cea din America, pentru că la ora actuală nici în Statele Unite nu sunt bine reglementate casele de compensare. Există diferite case de compensare care concurează între ele și acționează bine, dar nu sunt bine reglementate pe capital. A existat un exemplu, una din marile case de compensare din uh, Londra s-a plâns pentru că o casă de compensare din Belgia oferea marje foarte scăzute pentru credit default swaps, care uh, erau transmise către acea casă de compensare. Și ei au considerat că este o concurență, că marjele erau prea mici, nerezonabile. Și nu a fost suficient ca să se gestioneze riscul. Deci noi credem că e nevoie de niște standarde minime sau de niște chestiuni de supraveghere prudențială. Trebuie să fie discutate toate acestea aici. Încă un lucru esențial pentru Europa este reprezentat de impactul reglementărilor internaționale asupra piețelor de credit. Și am niște date pe care vreau să vi le arăt despre ce credem noi uh, în legătură cu impactul Basel 3, așa numitului Basel 3 și al uh, uh, rapoartelor de leverage asupra statelor europene, pentru că credem că vor fi efecte negative asupra mai multor jurisdicții din Europa, pentru că va crește costul capitalului. Și va fi o mare uh, dilemă politică despre cum să se implementeze directiva cerințelor de capital. Apoi, în legătură cu reformele de reglementare din Uniunea Europeană, salutăm propunerile din raportul de la Rozier în uh, forma din regulamentul Comisiei, salutăm și dezbaterile în desfășurare din Parlament. Se pare că vor fi niște amendamente la supravegherea financiară europeană și Uh, Comitetul European pentru Riscuri Sistemice. Credem că este un pas în direcția cea bună. Este bazat pe unele observații pe care le-am făcut și noi în raportul din 2007 și anume că este nevoie de o consolidare instituțională mai puternică a uh, supravegherii financiare în Europa. Dar credem că trebuie să se uh, stabilească un regim de rezoluții europene. Trebuie să existe un sistem european de rezoluții. Cel de acum, bazat pe directiva din 2001, este inadecvat pentru că nu face decât o recunoaștere reciprocă a um, cerințelor de insolvabilitate din um, statul inițial. Deci, este nevoie de un astfel de regim pentru că lipsește în Europa acum. Apoi am vorbit despre standardele internaționale și, uh, și evoluțiile din SUA și regula Volcker și apoi de taxele financiare. Însă credem că taxele pe tranzacțiile financiare sunt foarte importante în uh, dezbaterea politică. Am studiat noile propuneri în legătură cu Basel II, propunerile din decembrie trecut, tot considerăm că acestea sunt inadecvate pentru că la nivel internațional se discută foarte mult despre folosirea supravegherii macroprudențiale Uh, în general, însă ni se pare că aceste propuneri nu sunt suficiente și trebuie să fie legate mai mult de cadrul macroprudențial. Acum, aveți aici un uh, grafic. Vedeți că arată mai bine în raportul nostru decât pe ecran. Ce am făcut noi? Am uh, strâns date de la bănci din America și din Europa, bănci mari, de top. În cele patru coloane din dreapta avem TI versus TA, adică uh, acțiunile totale versus TA ratio. Raportul acesta, dintre acești doi indicatori. Deci, băncile au mai mult capital decât celelalte. Veți vedea că cifrele sunt diferite, proporțiile sunt diferite. În esență, băncile din America au uh, aceste uh, președintele întrerupe. Aceste cifre sunt comparabile pentru că provin de la instituții diferite. Oare nu duce la un total diferit de active? Da, aveți dreptate. Mm, cred că colegul meu vă va răspunde la această întrebare, dar vom trece asta într-o notă de subsol. Aveți dreptate, e important să se standardizeze datele. E o întrebare esențială, după cum am mai spus. Și femeiul a făcut un studiu în acest sens, a comparat din, diferențele din SUA și Canada și Europa, încercând să arate ce s-ar întâmpla dacă comitetul de la bază l-ar crește acești indicatori și cum ar fi afectate băncile din Europa și cele din America. Cred că femeiul a folosit date similare și a ajuns la concluzii similare. Mai am încă un grafic aici pentru femei, vă vreau să trec direct la el. Femeiul a făcut un raport cu câteva luni în urmă, în care nu au pus încă această întrebare atât de importantă. Poate ar trebui să scriu un mail autor, autorilor și să întreb. Însă în coloana din dreapta aveți totalul de capital pe activele totale ca și în celălalt tabel. Și ei, femeiul a tras concluzia că bara din dreapta, cea uh, mai întunecată, e ceea ce reprezintă băncile europene. Și deci că vor trebui să crească cu peste 300 de miliarde de dolari americani ca să facă față unui raport de leverage de 4%, despre care s-a discutat la comitetul de la Basel. E principala chestiune care s-a dezbătut. Coloana mai deschisă la culoare reprezintă băncile din Marea Britanie. Acestea ar trebui și ele să crească capitalul, dar mai puțin, cam cu 125 de miliarde de dolari americani, ca să uh, respecte uh, Uh, ra, uh, proporția de leverage de la Basel. Iar uh, băncile britanice au astfel de proporții care sunt limitate pentru că au avut dificultăți în ultimii ani și au fost, deci, limitate aceste proporții de leverage. Dacă vă uitați mai departe, este capital de nivel 1, de, cel mai, de cea mai bună calitate și acest capital ca procent din activele bazate pe risc. La Basel, la comitetul de la Basel s-a sugerat o proporție de 10%, 8% Basel 1 și 10% s-ar putea să fie noua proporție. Deci, băncile europene vor fi destul de mult afectate pentru că va trebui să crească cu 380 de miliarde de dolari ca să facă față acestei proporții de capital de nivel 1 de 10%, iar băncile britanice, în schimb, foarte puțin. De ce? Pentru că autoritățile de supraveghere din Europa, din principal, nu din Marea Britanie, ci din restul, au uh, o parte din capital cu instrumente moarte. Nu sunt uh, acțiuni, uh, sunt cu datorii, mă scuzați. Și uh, în uh, Marea Britanie și în Statele Unite sunt uh, clasificate altfel aceste instrumente care în, uh, pe continent se clasifică drept capital 1. Iar mm, Comitetul de la Basel va schimba această clasificare a capitalului de nivel 1 și deci nu, va mai intra aici, nu vor mai intra aici aceste instrumente bazate pe credite. Și deci va costa mai mult. Dacă ne uităm la 8% la, de la Basel 1, nu e nici asta foarte bine pentru băncile europene, pentru că va trebui capitalul de nivel 1 să fie reclasificat. Costul ar fi de 150 de miliarde. Dar, în orice caz, costurile din America și din Marea Britanie vor fi mult mai mici. pentru că acțiunile sunt principala componentă a capitalului de nivel 1. Și deci propunerile vor fi mult mai uh, grave pentru băncile de pe continent. Câteva um, informații de la Federal Reserve din Statele Unite. Pare ca o întrebare cât de multe active sunt securitizate și câte nu. Și în primul sfert al anului 2009 în ciuda securitizării și a crizei creditelor, am putut observa că băncile din Statele Unite și din uh, Marea Britanie securitizează în continuare cam 60% din activele lor. Credite, de exemplu, pentru uh, nevoi ipotecare sau imobiliare. Deci majoritatea activelor sunt în continuare securitizate uh, în Marea Britanie și Statele Unite. În felul acesta este bine, pentru că securitizând se creează lichiditate, însă și risc în aceleași măsură. Activele comerciale și securitizarea de nivel mai mic, uh, precum și creditele de consum, acestea reprezintă o securitizare de nivel mai mic. Însă, întrebarea și răspunsul la întrebarea dacă piața de securitizări a murit este nu nu, uh, reprezintă o mare parte a economiei, nu vrem să o înăbușim, dar vrem să o reglementăm astfel încât riscurile să nu mai fie atât de mari. Foarte rapid, permiteți-mi să trec la um, managementul, risc, managementul riscului și la erorile care au fost făcute, pentru că modelele de managementul riscului au uh, conținut anumite erori pe care le-au comis băncile ele s-au bazat doar pe informațiile interne ale băncii, au privit băncile numai uh, pornind de la propriile clase de active și de uh, riscuri de credit, nu au urmărit datele uh, pe o anumită perioadă de timp și nu au ținut cont de efectul unei crize de lichidități sau a unei bule care ar, ar fi putut să se declanșeze. Deci acestea sunt modele care sunt bune pentru timpuri normale, timpuri uh, ordinare și aceste modele nu sunt corelate cu macroeconomia. Ele nu țin cont de comportament, comportamentul investitorilor din afara băncii. Deci dacă investitorii hotără să nu mai cumpere obligațiunile din bancă, cum afectează acest lucru banca? Ele nu s-au gândit la asta. Practic, au, trebuie să se țină cont de riscul de credit, riscul uh, de piață și riscul operațional. Toate acestea sunt foarte greu de măsurat. Trebuie să uh, ținem cont de uh, aceste componente și să facem o restructurare. Sigur, voi mai reveni asupra acestui lucru ceva mai târziu. De asemenea, um, Consiliul European pentru Risc Sistemic um, acesta reprezintă un pas în direcția bună, este o instituție importantă pentru a uh, asigura controlul macroprudențial, pentru că această supraveghere macroprudențială este foarte importantă și în acest sens uh, SRB îl joacă un rol foarte important. Există în continuare întrebări juridice uh, referitoare la înființarea sa, care mai trebuie să își găsească răspunsul. De asemenea, în contextul tratatului de la Lisabona, uh, vorbim despre baza legală și modul în care a fost creat acest Consiliu European pentru risc sistemic, precum și autoritățile sectoriale de supraveghere, însă Uh, chiar dacă părerile sunt împărțite, acesta este un pas pozitiv. SRB, Consiliul European pentru Risc System, uh, a fost creat pentru a gestiona mai bine riscurile și uh, este un lucru bun. Problema de la care a existat inițial este faptul că riscul sistemic nu a fost definit cum trebuie. Uh, și uh, tocmai aceasta trebuie să se facă. Trebuie să ai o idee ce înseamnă riscul sistemic. De aceea este nevoie de uh, o dimensiune legală care să fie introdusă în discuție. Acum există o dezbatere pe această temă a riscului sistemic și este important să aducem, uh, să găsim această definiție, pentru că altfel un tribunal ar putea decide că nu există o definiție potrivită a acestuia. Voi mai reveni asupra riscului sistemic, însă haideți să vorbim acum despre uh, regula Vogler. Este vorba despre evoluție din Statele Unite. După cum știți, Statele Unite uh, nu dorește să revină la regula Glass-Steagall și la legea acestora, însă um, se dorește o limitare a băncilor care au asigurat depozite. Acestea nu vor mai avea voie să um, investească în fonduri speculative și în, capitalul, în fondul de capital propriu. Credem că acest lucru este bun pentru Statele Unite, însă nu așa de bun pentru Uniunea Europeană. Voi mai reveni asupra acestui lucru la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Întrebarea este ce este bine pentru Europa, o rezoluție, reglementarea acestui sistem, un sistem bancar care să nu se mai bazeze atât de mult pe propriul uh, sistem de reglementare, ci mai mult pe uh, un sistem macroeconomic și macroprudențial. Știm că Parlamentul um, vorbește despre controversata taxă pe tranzacții financiare, însă trebuie să ne gândim și la aceasta, pentru că uh, piața trebuie să pornească din nou, să se pună în mișcare, de aceea taxa pe tranzacții financiare este importantă. Aceasta reprezintă o măsură de uh, um, regulamentare contraciclică. Uh, Tranzacțiile financiare și taxele pe acestea pot fi un instrument important de reglementare contraciclică. Deci, în loc să facă profit, există o rentabilitate mare asupra activelor, o plătesc un mic profit din câștigul obținut prin active sub formă de taxă, însă făcând acest lucru, uh, riscurile pe care și le asumă banca sunt mai mici, pentru că dacă banca eșuează, uh, aceste taxe plătesc practic factura de risc. Deci acest lucru nu ar trebui eliminat din dezbatere. Domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc pentru această prezentare. Aș dori să îi încurajez acum pe colegi să adreseze întrebări. Doamna raportor dorește să ia prima cuvântul și urmează ceilalți deputați. Mulțumesc uh, pentru această prezentare foarte interesantă cu privire la Basel 2. Domnul de la Rozier și alți colegi au arătat clar că problema subevaluării modelelor de internalizare punea probleme. Aici, în Parlament, am spus că pilonul al doilea, Basel 2, nu era destul de dezvoltat. Cred că este unul dintre elementele privința cărora a existat uh, o conștientizare în Parlament chiar și înainte de actuala legislatură. Aș vrea să vă pun uh, întrebări legate de funcționarea Comitetului de la Basel, pentru că uh, rămâne un model de referință pentru reglementarea bancară. Ne-ați spus că ar trebui să existe o abordare holistică și toată lumea este de acord. Mă întreb dacă comitetul de la Basel este spațiul legitim pentru astfel de abordare uh, holistică. Eu un uh, mă întreb. În primul rând pentru că Statele Unite nu aplică nimic din ceea ce se decide la Basel se întreabă ce să se întâmple cu Basel 3, uh, ori uh, nu au ratificat Basel 2, chiar dacă ei l-au inițiat. Și acest mecanism care a fost uh, denunțat este un mecanism care a jucat un anumit rol în răspândirea crizei, internalizarea modelelor Este un mecanism care a fost uh, inspirat uh, de mari bănci de investiții care aparțineau Statelor Unite. Deci uh, ne aflăm aici în fața unui conflict de interese sau cel puțin în fața unei contradicții. O altă, un alt motiv pentru care am dubii în privința Comitetului de la Basel um, este următorul fiecare, toată lumea își dă seama că există multe propuneri pe masă și trebuie să ținem cont de toate. Însă, în ce privește riscul uh, sistemic sau problema too big to fail, uh, sigur că se pun întrebări, însă nu acestea sunt problema mea. Problema mea este să știu cum se reconstruiește un sistem financiar, un sistem bancar, care să financeze nevoile economiei reale. Să permitem piețelor financiare și băncilor să își uh, facă treaba. O să spuneți că una dintre condiții este să nu fie expuse la riscurile sistemice. Sunt de acord, însă argumentul mi se pare puțin cam slab și mă întreb ce ar putea face comitetul de la Basel, pentru că odată ce uh, s-a elaborat o regulă, uh, regula este uh, aranjată. Așa s-au petrecut lucrurile în privința caselor de economii, care nu fusese reglementate. Însă există cei trei piloni, internalizarea și așa mai departe, care au rămas. Ați vorbit despre carența celor trei uh, comitete de nivel 3. Noi am denunțat de mult faptul că nu există un temei juridic și că trebuie să se elaboreze mai bine temeiul juridic. Între timp lucrurile au evolu- evoluat și uh, evoluția este destul de interesantă. Știți uh, care sunt condițiile politice pentru ca aceste comitete să aibă mai multă putere. La ora actuală aceste condiții sunt întrunite și este un lucru bun. În același timp, când vorbiți despre faptul că nu există un temei uh, juridic pentru că nu se poate defini riscul sistemic, ne-ați explicat că această preocupare este împărtășită de către mulți uh, experți în uh, Marea Britanie. Problema nu este atât riscul sistemic, problema este supravegherea macro, înainte chiar de a intra în uh, definiția riscului sistemic. Cunosc puterea argumentelor legale și am văzut care este forța acestor argumente legale în, în cazul grec. Însă dacă putem să desprindem un învățământ din această criză, este acela că supravegherea macro este o chestiune importantă care trebuie abordată. Propunerea care se află pe masă astăzi a fost dezbătută de toată lumea, inclusiv de către experții britanici independenți care făceau parte din grupul Jacques de la Rozier. Eu una militez pentru un anumit uh, simț a răspunderii Cred că nu ar trebui să alimentăm ideea conform căreia acest comitet nu ar avea bază juridică. Mi se pare o idee destul de irresponsabilă. Parlamentul European vrea să se revină la spiritul propunerii inițiale, așa cum a fost ea uh, concepută de grupul de la Rozier și distrusă de Consiliu. Eu una susțin abordarea Parlamentului European. În ceea ce privește uh, casele de compensare, ați uh, vorbit despre importanța existenței unei case de compensare, mai ales pentru instrumentele derivate. Care ar fi structura acestor case de compensare? Pentru că am avut câteva schimburi de opinii destul de însuflețite pe această temă în Statele Unite Există o strategie a băncilor de investiții de a evita sporirea numărului caselor de compensare. Dacă se știe că există un risc, uh, împrumutătorul de ultim uh, resort nu va fi tezaurul american dacă operațiunea este derulată în zona euro. Așa să știu care este părerea dumneavoastră asupra acestei chestiuni. Mulțumesc, doamnă! Acestea sunt observații importante. Cred că nu s-a dezvoltat un element înainte de uh, criză și uh, factorii de decizie europeni au ocazia să se acoperi o lacună pentru că nu se înțelege foarte bine în comitetul Basel ce trebuie să facă supraveghetorii în pilonul 2. Accentul se pune pe pilonul 1, uh, datele folosite și așa mai departe. Și este important, însă, în Europa, cel puțin, trebuie să ne gândim la genul de standarde și de criterii pe care le pot folosi autoritățile de reglementare pentru a determina um, sănătatea modelelor de gestionare riscurilor de către bănci și aceste modele sunt destul de obișnuite. Se folosesc uh, modele uh, la modă de a riscurilor, metode moderne. Ceea ce nu fac băncile însă este să țină cont de factorii externi, de felul în care factorii externi afectează modelul. Se asigură doar de faptul că au un anumit număr de active pentru un anumit uh, număr de defaulturi și uh, consideră că vor exista bănci care să le cumpere activele. Însă ce se întâmplă dacă toate băncile nu mai găsesc uh, un cumpărător pentru active atunci când au nevoie să vândă activele? Și aceasta este problema modelor. Modelele nu țin cont de interdependență, de interdependența riscului între instituțiile financiare. Uh, țin cont doar de riscurile uh, interne, uh, independente de sectorul macrofinanciar extern. Și la asta se lucrează în uh, Uniunea Europeană. A trebuit să se uh, lege gestiunea riscurilor de factorii macroprudențiali. De asemenea, să se aibă în vedere corelațiile între acțiunile investitorilor instituționali și pentru asta e nevoie de simulări uh, de criză. Aceste simulări trebuie să fie cele uh, obișnuite. La ora actuală, autoritățile reglementare se duc la bănci și încearcă să simuleze o situație de criză. Ar trebui să spună însă ce se întâmplă dacă toate băncile au aceeași problemă peste tot în întregul sistem financiar. Simulările actuale nu țin cont de o astfel de situație. Și uh, tot asta țin de pilonul 2. În sistemul uh, din zona euro am avut astfel de simulări până când uh, Banca Centrală și autoritățile de supraveghere au încheiat un memorandum de înțelegere în 2005 și când s-a făcut o simulare, rezultatele au fost uh, uh, comunicate cu multă prudență publicului, pentru că rezultatele au fost îngrozitoare, deci s-a făcut o simulare. O simulare care viza întreaga rețea. Cred că toate aceste lucruri trebuie făcute mai transparente. Avem nevoie de un dialog mai bun între uh, Uh, factorii de decizie și autoritățile de reglementare, uh, precum și uh, o mai bună comunicare pentru public. Pilonul 2 este foarte important, este subdezvoltat și cred că aici intervine Uniunea Europeană, pentru că Comitetul de la Basel nu a acoperit întreaga zonă. Are principii solide cu privire la guvernanța corporativă și așa mai departe, însă nu a intrat în alte probleme în ceea ce privește guvernanța corporativă, multe consilii au un comitet pentru evaluarea riscurilor sau un comitet de audit și acestea sunt separate pentru că comitetul de audit are o funcție, comitetul pentru riscuri ar trebui să aibă active și să le investească pe piață și să se protejeze împotriva riscului pentru a vedea cum ar face acest lucru și în felul acesta um, s-ar apropia de ceea ce fac gestionarii de risc. La ora actuală, comitetele de risc uh, la nivelul consiliilor nu sunt uh, foarte active și cred că ar trebui să fie mai active, ar trebui să dezvolte scenarii ar trebui să uh, compună un portofoliu, de exemplu. Aceste lucruri sunt toate legate între ele. Compor guvernanța corporativă trebuie restructurată, însă trebuie să se coopereze cu autoritățile de supraveghere. Și, în sfârșit, în privința comitetului de la Basel, de ce ar trebui să aștepte Europa pentru ca Comitetul de la Basel să hotărască ce e de făcut. Multe țări europene sunt membre ale Comitetului de la Basel, dar Europa poate să acționeze primă, poate să facă primul pas, amendând directiva cu privire la cerințele de capital sau discutând uh, despre pilonul 2 și hotărând restricturarea gestiunii de risc, fără a aștepta acordul americanilor sau japonezilor. Europa ar putea apoi influența comitetul de la Basel. Și pentru ca condițiile să fie echitabile pe piețele mondiale, să ceară actorilor celorlalți să facă același lucru. Pe mine mă îngrijorează puțin uh, Ministerul uh, Britanic de Finanțe, pentru că el spune nu trebuie să se facă prea multe la Bruxelles, pentru că comitetul la bază se ocupă de toate aceste lucruri. Și motivul este îndemeiat, pentru că multă vreme Marea Britanie a jucat un rol important în comitetul la Bază și comitetul la Bază a făcut multe lucruri bune pentru reglementarea bancară. Însă Basel 2 este un exemplu de rezultat uh, destul de prost și ca atare trebuie să existe un, un amestec între rolul jucat de Comitetul de la Basel și rolul jucat de Uniunea Europeană. Sigur că, Uniunea Europe, că Marea Britanie poate juca un rol important la nivelul Uniunii Europene să influențeze standardele care să fie transmise apoi Comitetului de la Basel. Mulțumesc! Aș vrea să continui of this committee, I presented a thematic paper and also și să prezent o, um, un document tematic și uh, în urma acelui document tematic am ajuns la aceeași concluzie și anume că uh, instituțiile financiare nu ar trebui să se bazeze doar pe modelul matematic. În timp de criză observăm o mentalitate de turmă și de aceea este foarte dificil să uh, obținem un model care să reflecteze, uh, să reflecte într-adevăr cum stau lucrurile. În al doilea rând, este vorba de acest stale event care uh, se transformă într-un eveniment care nu poate fi modelat și, în al treilea rând, instituțiile financiare utilizează cam aceleași modele și dacă vorbim despre un echilibru, atunci se vorbește despre aceleași uh, evenimente speculative în același timp. De aceea avem această spirală spre în jos. Uh, concluziile mele nu au fost acelea de a încuraja o taxă pe tranzacții financiare, ci, din contră, ar trebui să nu modificăm comportamentul pentru că acest lucru ar, ar însemna o sancțiune. Uh, mă întreb dacă ați putea comenta oarecum uh, concluziile la care a ajuns studiul meu. Cele patru puncte, și trebuie să le citesc pentru că nu le știu pe de rost, au fost următoarele. În primul rând, ar trebui să uh, creștem capitalul pe capitalul uh, În al doilea rând, să uh, calculăm capitalul pe uh, expunerile de creștere, astfel vom avea creșteri mai mari în condiții de instabilitate de piață. Scenariul trebuie, de creștere economică trebuie să se bazeze pe o matrice convenită, uh, pornind de la analiza Monte Carlo și în al patrulea rând, nu trebuie să ne bazăm pe produse calculate uh, matematic, pentru că una dintre probleme, așa cum s-a dovedit, este faptul că nu au existat aceste produse derivate pe piață de atâta timp încât comportamentul lor să fie analizat și să se ajungă la o concluzie viabilă. Mă întreb dacă puteți comenta pe marginea acestor comentarii. Uh, Sigur că e nevoie de creșterea capitalului. Dacă să crească capitalul la holdinguri, uh, active, active securitizate, activele pe care le vindeau uh, băncile, asta e prima întrebare sau? Aici problema este că atunci uh, când există ceva care nu este lichid și nu observabil direct, deci trebuie să te bazezi pe modele matematice ca să faci o evaluare, atunci deci ar trebui să păstrezi o mare parte de capital, pentru că nu le poți pune pe picior de realitate cu lichiditățile. Am înțeles. Cred că riscul de lichiditate este ceva cu care se confruntă toate activele într-o oare, într oarecare măsură. Uh, și e foarte greu să pui o taxă pe capital sau pe lichidități sau să impui un nivel de lichidități. Ce mă îngrijorează pe mine este că băncile, din cauza inovației financiare, pot să își vândă activele de pe bilanț și apoi să spună a, riscul s-a dus, nu mai avem nevoie de capital ca să contrabalansăm. Și riscul, de fapt, a fost vândut investitorilor care știau cum să absorbă riscul. Investitorilor instituționali. S-a dovedit că băncile credeau că au scăpat de risc, dar, de fapt, riscul rămăsese în sistem. Și prin eliminarea uh, sarcinii de capital pe risc, prin se securitizare, se ajunge la un sistem financiar subcapitalizat. De aceea, supravegherea macroprudențială este mai importantă. Și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să avem capital care să fie legat de riscul creat în sistem, fie că este vorba uh, de uh, risc uh, bilanțier sau extrabilanțier. Riscul există, rămâne în sistem și ar trebui să fim prudenți față de aceste concluzii bazate pe modele matematice. Modelurile, modelurile acestea, modelele acestea implică o gândire abstractă și nu trebuie să eliminăm modelele. Basel 2 e bazat pe modele, dar mod, s au uh, folosit uh, modele bazate pe date istorice care nu țineau cont de șocurile din criza creditelor. Și cred, deci, că dacă ne uh, bazăm, dacă Europa se bazează prea mult pe modele matematice, se riscă uh, să se aprobe aceste modele fără ca ele să fie cu adevărat înțelese. Cred că toate propunerile noastre sunt foarte importante pentru că implică un nivel mai ridicat de capital. Avem nevoie de un cap capital mai mare pentru că riscul a rămas în sistem. Uh, și s-ar putea chiar să avem limite pe credit, din păcate, în sistemul bancar, ca să împiedicăm prețurile la active să crească prea mult sau prea repede. În Marea Britanie, în anii 70, înainte de 79, băncile aveau controle de calitate pe creditele pe care le acordau. Băncile puteau să împrumute bani pentru cine voia să cumpere o casă, dar nu pentru altceva. Era destul de limitat ce puteau face băncile, pentru că se controla calitatea capitalului bancar până, prin anii șapte, până la sfârșitul anilor 70-79, cam așa. Și poate că ar trebui să revenim la așa ceva în Europa, pentru că dacă facem supraveghere macroprudențială și dorim să funcționeze bine, trebuie să monitorizăm riscurile, trebuie să ne asigurăm că riscul a fost bine evaluat. Eu nu zic că trebuie să stabilim niște limite arbitrare, dar trebuie ca capitalul să fie evaluat și uh, legat de risc, indiferent de unde se află riscul. Dar cu siguranță va fi uh, esențial să fie mai mult capital și important pentru Europa va fi și cum se definește capitalul. În uh, Marea Britanie și în America acesta se definește ca acțiuni, dar uh, în Europa capitalul de nivel 1 include mai multe datorii mai multe credite. Și la Basel 2 se va schimba această definiție și cred că asta va implica un cost de adaptare mult mai mare pentru băncile din Europa decât pentru cele din America și cele din Marea Britanie, care sunt și ele europene, dar folosesc un model diferit. Însă cred că tot ce a spus e foarte important. Mulțumesc. Ole Schmidt. Profesor Alexander, it's been very interesting. Um... Domnule Alexander, pentru prezentarea noastră câteva întrebări succinte și comentarii la fel scurte. Ați spus că Europa ar trebui să fie proactivă și, sigur, acest lucru este de la sine înțeles, Întră, însă, într-o lume globală, este bine să avem o atitudine globală și să nu alergăm prea repede, pentru că am putea rămâne singuri. Așa că cred că ar trebui să luăm și acest aspect în considerare, pentru că altfel am putea să ne trezim cu probleme grave. În acest text vorbiți despre interzicerea anumitor produse financiare. Și cred că acesta este un aspect interesant, pentru că, cel puțin în acest Parlament sau în afara sa, există o dezbatere uh, intensă referitoare la interzicerea anumitor produse financiare. Și dumneavoastră spuneți că acest lucru nu reprezintă o soluție bună. Spuneți că puteți înțelege argumentele pro, însă probleme implicate de această interdicție. Poate ați putea să intra mai mult în detalii în ceea ce privește acest uh, raționament al dumneavoastră. Pentru că, uh, dacă este să fim uh, prietenoși în direcția consumatorului sunt de acord cu dumneavoastră, dar uh, din punctul de vedere al sectorului bancar uh, lucrurile stau puțin altfel. Probabil că uh, vor apărea alte probleme, poate ar fi nevoie de o autoritate de interzicere. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, care este scopul acestei taxe? Ați um, menționat că ar fi vorba despre o încurajare a piețelor sau este mai degrabă un instrument pentru ministrii de finanțe care să aibă o nouă bază sustenabilă de impozitare. Cred că acest lucru este esențial. Și dacă este să uh, avem sprijin pentru introducerea unor noi taxe. Eu plătesc multe taxe uh, în țara mea, însă dacă este să introducem o nouă taxă, un nou impozit, atunci cred că acesta trebuie să fie explicată foarte bine, pentru că taxele ar trebui să fie reduse mai degrabă, iar uh, acești bani nu vor mai exista foarte mult. Pe de altă parte, aceasta trebuie să fie o taxă durabilă. Și poate că nu trebuie să ne gândim numai la bănci, ci și la o dimensiune uh, de dezvoltare, una de mediu. Puteți să faceți câteva observații și în această privință, vă rog. Uh, este o întreagă discuție privind uh, CDS-urile și celelalte produse derivate extrabursiere. În acest studiu încercăm să explicăm că cum se explică asumarea riscului și faptul că riscul nu este suficient de bine reglementat, că prețurile pentru aceste produse trebuie să fie eficientizate, însă nu credem că interdicția produselor este calea cea mai bună, pentru că noi nu credem că produsele financiare uh, au păcătuit în vreun fel în sine. Ele nu sunt rele pentru că există, ci uh, dubitabil este modul în care sunt uh, utilizate aceste produse financiare. Există distorsiune a pieței, multă speculă, manipularea acestor produse și ceea ce ar trebui să facem este, de fapt, să implementăm mai sever uh, regulile și legile care există deja. Um, în loc să ne luăm de produsele în sine. Pentru că, iată, avem și uh, exemplul Goldman Sachs și vorbim aici despre o manipulare a regulilor care a existat sau um, putem să vorbim despre practici de comercializare um, care încalcă legea. Cred că există o, multe îngrijorări în acest domeniu și în ceea ce privește uh, credit default, swaps și celelalte produse derivate și această îngrijorare este justificată pentru că cei care comercializează riscul sau exploatează nesiguranța anumitor țări uh, pot profita de acest lucru, însă nu cred că interzicerea anumitor produse uh, duc la dispariția acestui uh, risc sau dus la dispariția volatilității de pe piață. În felul acesta se creează numai instrumente mai bune de speculă și de acoperire a riscului. Pentru că s-ar putea să apară interese uh, suplimentare în ceea ce privește riscul pentru neplata creditelor sau pentru alte instrumente derivate. De aceea trebuie să uh, distingem și între produsele bune și cele mai puțin bune. Există însă autorități de supraveghere a piețelor financiare care trebuie consolidate și cred că aceasta este soluția, pentru că de multe ori s-a încercat uh, manipularea prețurilor CDS-urilor și cred că efortul nostru trebuie să meargă pe direcția unei supravegheri consolidate. Trebuie să încercăm să eliminăm abuzul de piață în uh, Marea Britanie să fac investigații referitoare la presupuse abuzuri pe piață, la Londra. Pentru că nu numai în ceea ce privește piața produselor derivate, uh, dar și uh, în ceea ce privește celelalte tranzacții financiare, există anumite um, semne de întrebare. Deci cred că mai bine ne întrebăm cum să procedăm cu aceste produse decât să le eliminăm cu totul. Dumneavoastră vorbiți despre inovație. Lumea crede că poate să inoveze să găsească noi uh, produse financiare și în felul acesta să devină mai competitiv pe uh, piața produselor financiare. Însă lucrurile nu sunt atât de simple. Știți că uh, fostul model de taxă Tobin, uh, care um, a fost criticat în anii 75-80 de mulți academicieni și multe studii politice au arătat că aceasta nu este o taxă bună pentru că ar putea limita lichiditatea pe piață, uh, Um, este un model care ar putea avea de câștigat acum. Este un model uh, preferat în timpuri de criză, iar um, instituțiile financiare au studiat diferite tipuri de taxe financiare și în raportul anual femeiul a sugerat că ar trebui să existe o taxă pentru stabilitate financiară și una pentru activitate financiară. Și ceea ce sugerează ei este că țările trebuie să se gândească la o taxă pe um, tranzacții financiare și cele care se gândesc la introducerea unei asemenea taxe sunt cele care, într-adevăr, ar trebui să-și pune anumite semne de întrebare. Deci, FMI-ul va publica un studiu final care este o urmare a celui publicat în aprilie pe această temă. În ceea ce privește taxa pe tranzacții financiare, sunt de părere că aceasta servește două obiective. Unul dintre roluri ar putea fi acela că este un instrument de reglementare contraciclică, asta înseamnă că o taxă pe profitul băncilor va genera mai multe taxe pe profit atunci când banca va uh, face profit astfel încât banca va putea plăti, practic, pentru vremurile rele care ar putea veni. Deci, este o asigurare de risc. Taxa respectivă reprezintă un mecanism prudențial de reglementare. Pe de altă parte, uh, taxa pe tranzacții financiare în contextul globalizării piețelor are abilitatea potențială, dacă este aplicată cum trebuie și nu ineficient, să genereze surse sustenabile de câștig, astfel încât să se plătească dezvoltarea mai multor obiective de dezvoltare publică, programe sociale, um, obiective de protecția climei, protecția mediului. Deci, după cum spuneați, potențialul pe care îl are intrinsec această taxă pe tranzacțiile financiare este foarte important pentru că ține de uh, deciziile care vor fi luate la nivel politic. Dacă este aplicată cum trebuie, ea poate fi o sursă de câștig sustenabil pe termen lung pentru programe sociale și pentru obținerea altor, uh, pentru îndeplinirea altor obiective politice. Dacă îmi permiteți, vreau și eu să vă adresez două sau trei întrebări. În primul rând, aș vrea să revin la uh, proporțiile de leverage. Cifrele din uh, America sunt comparabile cu cele din uh, Europa. Poate că sunt, dar cred că concluzia pe care ați tras-o dumneavoastră referitoare la nevoia de a acționa este mult mai importantă în Europa. Și situația aici e mai gravă pentru că băncile europene nu sunt atât de omogene pe cât sugerează prezentarea dumneavoastră. Avem două categorii. Avem, de exemplu, bănci ca cele din Italia și din Spania, unde proporția de leverage este sub 20%. Însă în Germania e aproape de 40%. Deci necesitatea de a acționa este diferită. Și în Germania sunt foarte multe bănci, dar este există și așa numitele datorii subordonate, care acum sunt considerate un fel de acțiuni, dar nu sunt, de fapt, același lucru și nu vor fi tratate la fel pe viitor. Deci, întrebarea mea este, mă uit la aceste uh, miliarde de care vorbiți, sute de miliarde, ce se întâmplă și care va fi calendarul, pentru că nu se poate face așa ceva peste noapte e o locomotivă care va lovi în curând Uniunea Europeană. Doamna Beres, înainte să răspundeți, vreau și eu să completez. La gât aveți căștile. Înainte de a uh, răspunde, deci vreau și eu să completez ceva, pentru că cifrele pe care le-ați menționat sunt halucinante, halucinante. Uh, și dacă ne uităm la Federația Bancară Europeană, înțelegem de ce, dar cum explicați această situație? Pentru că noi, ca responsabili europeni, suntem în dificultate aici, pentru că în Europa 70% din economie e finanțată dintr-un sistem bancar și nu 30% ca în Statele Unite. Este oare din cauza activităților extrabilanțiere? Cum explicați această situație? înseamnă că în cifrele băncilor americane vă referiți la întregul sector bancar sau numai la băncile mari sau numai cele care au, la cele care au spus că le vor aplica Basel 2? Dacă va intra în vigoare într-o zi, mi se pare că e un mister aici pe care trebuie să ne-l explicați. Bun, deci, uh, ați vorbit despre problema too big to fail, prea mare ca să eșueze. Uh, și ați sugerat că o posibilă soluție ar fi să se ceară creșterea capitalului, nu neapărat proporționată, ci creștere pur și simplu. Ați tras această concluzie după ce ați evaluat toate posibilitățile din recomandările OCDE, care spun că uh, ar trebui ca băncile să fie organizate în așa fel încât uh, dacă se împute treaba într-o parte și trebuie ca partea aceea să fie eliminată, restul să poată să continue să funcționeze. Aș vrea să știu dacă ați uh, reușit să comparați argumentele pro și contra aceste posibilități înainte de a trage concluziile pe care le-ați prezentat. Și ultimul lucru mi se pare că ce trebuie să avem de fapt, dacă dorim să ne asigurăm că nu cădem încă o dată în aceeași capcană, uh, ar trebui să avem o schimbare de comportament. Și schimbarea comportamentului este probabil cel mai dificil lucru pe care îl poți cere unui om. Întrebarea mea este dacă dispozitivele la care lucrăm acum, adică noi sisteme de reglementare, cerințe de limitare, riscuri sistemice, orice, deci aceste dispozitive sunt suficiente ca să acționeze ca uh, dispozitive de modificare a comportamentului sau va trebui să găsim ceva și mai ă, uh, uh important? Uh, Mulțumesc pentru întrebări. Cum se va adapta Europa la aceste schimbări de reglementare? Este important ca Europa să lucreze în cooperare cu instituțiile și organismele internaționale, însă e important ca Europa să influențeze mai mult aceste organisme, pentru că efectele propunerilor Basel II vor fi devastatoare pentru multe sisteme bancare din Uniunea Europeană. De ce? Printre altele pentru că Basel nu a reglementat niciodată capitalul de reglementare. Au împărțit capitalul în capital de nivel 1 și de nivel 2 și au afirmat că acțiunile ordinare și uh, o parte din datoria trebuie să fie în capitalul de nivel 1. Capitalul de nivel 2 era capitalul format din active mai riscante, însă nu a existat niciodată o definiție specifică și în legislația națională nici măcar nu există. În Elveția, de exemplu, nu există uh, acțiuni preferențiale. Deci în Elveția capitalul de nivel 1 este format din acțiuni ordinare și uh, o parte din datoria subordonată. Uh, Instrumentele de tip datorie absorbă mai greu uh, riscurile și uh, pierderile și uh, dacă o bancă de faliment și cineva deține un instrument, acea persoană poate să solicite um, despăgubiri. Ideal este ca capitalul de nivel 1 să fie alcătuit din acțiuni, pentru că prin acțiuni se pot absorbi pierderile. Așa a fost tradiția în Europa. În Europa nu există un acord uh, general și atunci practicile sunt foarte diverse. Majoritatea jurisdicțiilor au uh, un uh, capital de nivel 1 alcătuit din acțiuni Um, care de fapt sunt uh, datorii. În Marea Britanie și în Statele Unite, uh, acțiunile ordinare alcătuiesc uh, capitalul de nivel 1. Băncile pot să folosească datoriile drept capital, le convine și de aceea apar probleme de implementare în trecut. Comitetul de la l a adoptat aceste standarde, însă standardele au fost implementate diferit. Acum, odată cu criza, s-a spus că băncile trebuie să aibă un capital mai bine reglementat, pentru că aceasta a fost problema de la bun început. Nu s-a definit clar acest capital și este o problemă majoră. Europa ar trebui să discute cu Comitetul de la Basel și să spună dacă schimbăm definiția capitalului, haideți să ne asigurăm că reflectă evoluțiile din Europa. Trebuie să fie alcătuit din acțiuni, însă nu doar din acțiuni, pentru că uh, trebuie să asigurăm uh, avantajul comparativ al Europei. În ceea ce privește concentrarea, rata concentrărilor, am fost uh, întrebat dacă nu ar fi bine să apelăm la o reglementare sporită, în așa fel încât băncile să nu se bazeze prea mult pe un anumit tip de uh, afaceri. Uh, de exemplu, o bancă să nu investească 80% din Uh, fonduri în sectorul uh, ipotecar. În anumite țări există restricții în ceea ce privește componența activelor. Nu poți, de pildă, să împrumuți mai mult de un anumit procent uh, sectorului construcțiilor, pentru că dacă sectorul construcțiilor dă faliment, banca dă faliment. E vorba despre expunerea diferitele tipuri de afaceri și la ora actuală nu există cerințe obligatorii, însă poate că ar fi bine să existe obligații și băncile mari ar putea fi mai echilibrate din punctul acesta de vedere. În Marea Britanie, Northern Rock avea 80% din active în uh, sectorul ipotecar. Era foarte mult și când sectorul ipotecar s-a prăbușit, s-a prăbușit toată banca. Așadar, trebuie să se specifice mai clar componența activelor pentru că acestea să nu fie bazate doar pe un sector. Și în felul acesta s-ar rezolva poate problema. Sigur că um, băncile mari sunt diversificate. Citigroup, Citigroup nu investește doar pe viața imobiliară. Când ești mare, ca instituție, diversifici. Deci, uh, cel puțin în băncile mari pe care le cunosc eu, nu există această problemă. Însă, se poate argumenta că băncile mari pot uh, prezenta un risc sistemic și trebuie să plătească. Și nu este greșit pentru că fac profituri mari. Este important, pe de altă parte, să nu ne bazăm prea mult pe asta. Trebuie să ne bazăm pe politica concurenței. De ce ajung aceste bănci să fie atât de mari și să aibă o, o cotă de piață atât de mare? Uh, autoritatea care reglementează concurența ar trebui să fie uh, notificată. Eu nu știu foarte bine cum acționează Comisia Europeană. Știu că au existat solicitări și știu că Comisia Europeană are reguli în ceea ce privește concentrările de pe piață, însă cred că legislația concurenței interzice fixarea prețurilor și dacă ai o cotă de piață mare, poți să abuzezi de această poziție de pe piață. Însă dacă demonstrezi că banca nu abuzează de poziție, respecti legislația concurenței dacă nu fixezi prețurile, dacă nu abuzezi de poziția dominantă de pe piață, simpla dimensiune a instituției nu încalcă legislația concurenței. Aceste bănci mari nu au făcut obiectul unor anchete pentru că autoritatea de reglementare consideră că nu abuzează de poziția lor pe piață. Otmar are o întrebare. Punct. Da, suntem uh, la Banca Centrală și Dumneavoastră ne-ați dat, pe de o parte, sfatul de a redefini capitalul și, pe de altă parte, din toamnă vom negocia Bazel 3 și CDR 4 și mă întreb dacă diferența despre care vorbeați aici, referitoare la modul în care au fost afectate băncile, diferența în gradul de afectare al băncilor. Ce a cauzat această diferență? Definirea diferită a capitalului? Diferența constă în faptul că această definiție corespunde mai degrabă unei definiții a băncilor de investiții decât a unei definiții a băncilor de retail sau diferența constă în faptul că se acționează uh, încercând să se curețe structurile și se dorește să se creeze o ordine politică. Acest lucru este important și întrebarea uh, dumneavoastră către, uh, în calitate de raportor și știu că nu veți face această muncă în locul meu, însă întrebarea este ce trebuie să facem pentru ca această diferență să fie îndepărtată. Pentru că dacă diferențele nu sunt eliminate până la sfârșit, nu vom ajunge la o majoritate democratică în Europa, nici pe piață, nici în Parlament. Basel 3 nu va fi aprobat. Însă, majoritatea democratică uh, va fi examinată abia când uh, negocierile Basel 3 se vor fi încheiat. Aceasta este următoarea problemă cu care ne confruntăm. Care credeți că sunt șansele ca în Comitetul de la Basel până în iunie să se negocieze astfel încât să se elimine această diferență. Și credeți că vom beneficia de un studiu de impact sau dacă prin intermediul unui studiu de impact, de impact uh, al regulilor și efectelor acestor uh, economii de piață, se va ajunge la o soluție bună. Vă rog să-mi spuneți care este cauza, pentru că numai dacă găsim cauza pentru acest dezechilibru, pentru această uh, nedreptate și dacă recunoaștem această cauză, putem să ne adresăm și uh, instituției corecte și să uh, reușim să inițiem o modificare bună. Pentru că astfel nu vom putea ajunge la, o, la a întâlni o majoritate democratică care să fie de acord și să aprobe concluziile Comitetului de la Basel. Cu toate, că toată lumea este de acord că capitalul propriu trebuie consolidat și că trebuie să se dea răspunsurile concrete la criză. Și dacă nu este să ajungem la o poziție comună, uh, atunci încrederea în răspunsurile politice la criză slăbește încă o dată și, și asta cade tot pe capul nostru. Thank you for the question. I, I think it's, uh, it... Mulțumesc pentru întrebare. trebuie să ne uităm la aceste capitaluri pentru, cu care ne confruntăm. Însă cred că soluția pentru Comunitatea Europeană este de a intra într-un dialog cu Comitetul de la Basel, pentru că cu siguranță Comitetul de la Bază se uh, bazează pe consens și ei nu ajung la niciun acord până nu există un consens în cercul lor. Și statisticile um, și femei oare un stadiu, studiu Însă, majoritatea statelor europene trebuie să își consolideze capitalul, să investească mai mult capital în bănci pentru a se adapta noilor standarde pe care le propune Comitetul de la Basel. Aceste standarde uh, uh sunt discutate, sunt negociate, deci ele ar putea să se mai modifice până toamna viitoare în cadrul Comitetului. Toți uh, factorii pot influența această dezbatere și se dorește să nu existe un impact disproporționat asupra anumitor state. Însă, în orice caz, chiar dacă se va ajunge la un compromis, sau, mă rog, în prezent este vorba despre o propunere înaintată. Ei spun, dacă avem uh, capital mare și capitalul de nivel 1 reprezintă acțiuni, atunci ce trebuie să facem? De aici au uh, pornit negocierile. Și, sigur, aceasta este o provocare și cred că Europa trebuie să răspundă la aceasta și să spună că capitalul de nivel 1 nu trebuie să conțină numai acțiuni, pentru că um, trebuie gestionat riscul și trebuie evaluat. Riscul de credit uh, este unul important. Criza însă nu a fost uh, cauzată de aceste riscuri de creditare, ci de lipsa de lichidități și de pe piețele de, pe cap- de capital. Acest lucru a dus la prăbușirea pieței. Deci, dacă se spune, haideți să avem uh, capitaluri mai mari și în felul acesta să se găsească uh, și soluția în ceea ce privește acțiunile, acesta nu este răspunsul la uh, criză. Răspunsul este lichiditatea nu trebuie să spunem că capitalul nu este o problemă, pentru că odată ce o criză începe, dorim ca uh, băncile să fie suficient de bine capitalizate, capitalizate astfel încât să poată absorbi uh, pierderile care vin asupra lor. Însă este vorba despre o combinație. Nu putem să spunem, haideți să sporim capitalul și uh, acesta să consiste numai în uh, acțiuni, ci trebuie să avem o abordare holistică. Trebuie să spunem că avem nevoie de un capital consolidat și de această combinație între capital propriu și uh, acțiuni, însă și de o reglementare mai bună a uh, pieței de produse derivate. Trebuie să vedem cum funcționează securitizarea, să vedem dacă uh, derivativele, obligațiunile dacă acestea nu trebuie să migreze către uh, casele de compensare din motive de transparență, pentru că potențial acestea sunt mai sigure din punct de vedere al riscului sistemic. Pentru că CDS-urile uh, și faptul că acestea nu au fost compensate la casele de compensare au cauzat în parte lipsa de lichiditate. Nu a fost vorba despre subcapitalizarea băncilor care a dus la cauza crizei băncile, sigur, odată ce criza a început, aveau un capital mult prea mic pentru a-i face față. Însă nu aceasta a fost ceea ce a provocat uh, criza. De aceea, factorii de decizie politici trebuie să aibă o abordare mai diversificată, trebuie să uh, se asigure că vor uh, reglementa riscul sistemic în mod diferențiat, pentru că este vorba și despre structura de lichidități și de piețele de capital și de titluri de valoare. Și aici abordarea anglo-americană a eșuat. Pentru că în Germania există o piață financiară bine structurată și ei dețin uh, instrumente financiare din piața anglo-americană, însă uh, structura uh, de piață de acolo a făcut mai bine fața riscului sistemic. De aceea trebuie să privim riscul sistemic din mai multe perspective, nu dintr-una singură, din cea a sectorului bancar. Aceasta este recomandarea mea către Europa în ceea ce privește abordarea. Uh, just one follow-up thought. Uh, there was a question earlier. Uh, I... Și încă o idee în continuare. Uh, doamnă, ați întrebat despre cum anume vom finanța în viitor aceste lucruri, dacă va trebui să respectăm aceste cerințe de capital. Multe țări s-ar putea să trebuiască să ia în considerare, mai ales cele care nu au piețe financiare structurate, piețe elaborate de capital, care se bazează pe finanțe bancare. Deci va trebui să se ia în considerare bănci de uh, dezvoltare naționale, care sunt subvenționate de contribuabili, care iau <clears throat> care oferă credite pe termen lung, chiar credite de consum. În uh, Elveția, băncile cantonale sunt proprietatea contribuabililor din cantoane. Iar Banca Cantonală Zurich este una din cele mai mari din Elveția și este a contribuabililor de acolo. Sigur că ei uh, subvenționează băncile și asta probabil că ar încălca uh, regulile de concurență ale Uniunii Europene, dar dacă veți face asta și veți face bănci naționale de dezvoltare, va trebui să găsiți o cale să le împăcați cu uh, regulile concurenței din Uniunea Europeană. Uh, și Elveția are și bănci mari, private. Și cele două nu se afectează între ele. Există o combinație de bănci de dimensiune medie, proprietatea cantoanelor și mai sunt și bănci private, mici și mari. So, thank you very much. Are there any questions? Mulțumesc foarte mult. Mai sunt întrebări? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, aș vrea să reacționez la ultima propunere pentru că îmi place. Uh, și corespunde cu niște inițiative ale BEI, fondul Margrit, despre care sunt convinsă că ați auzit. Dar uh, nu îmi răspunde la întrebare, pentru că sigur că ne dorim astfel de sisteme bancare. Dorim ca ele să fie elaborate și sigur că această dezbatere este deschisă acum, în, chiar în Marea Britanie, unde Nick Clegg a făcut o propunere în același sens. Cam ca ce ați spus și dumneavoastră. Dar întrebarea mea nu este doar cum ne asigurăm că băncile își fac datoria. Întrebarea mea este cum ne asigurăm că toate băncile fac ceea ce trebuie. Și anume nu doar speculă și creare de uh, bule prin uh, bani fictivi. Cum ne asigurăm că folosesc acești bani ca să financeze economia reală și nu ca să elaboreze noi și noi bule? Asta mă interesează pe mine. Și e sigur mult mai extins decât ce ați spus dumneavoastră, dar sigur că țin cont de ce ați spus dumneavoastră. Dați-mi voi atunci să adaug că uh, Paul Walker cu propunerea Walker este... Folker, mă scuzați, Uh, spune că băncile de depozite nu pot să intre la bursă. Pot doar să investească pentru clienții lor, nu pentru ele însele. Și pot să investească în acțiuni private și în fonduri speculative, conform acestei propuneri, Volcker. Și deci dacă banca nu vrea să-și asigure depozitele, poate să se retragă și să facă atunci uh, comerț cu proprietăți, dacă vrea. Dar această propunere e un pas important și nu, nu cred că va rezolva riscurile sistemice, dar va face ca anumite bănci să se bazeze mai puțin pe investiții riscante de pe piețele de capital. Și dacă se ocupă doar de ă, servicii bancare tradiționale, servicii cu deamănuntul și așa mai departe, atunci vor avea un câmp de activitate mai îngust și vor fi mai sigure, mai stabile. Asta nu înseamnă că trebuie ca băncile mari care își asumă riscul să intre în aceeași categorie, dar ele nu vor folosi uh, depozite asigurate și probabil nici prea mulți bani ai contribuabililor, sperăm. Deci eu nu spun că aceste propuneri uh, trebuie asumate și de dumneavoastră, dar spun că este o propunere interesantă. Trebuie să se împartă băncile pe categorii. Unele fac ceva, au un model de afaceri limitat, fac uh, credite cu damănuntul și așa și băncile de talia Deutsche Bank fac uh, jocurile mari în lume. Dar când fac asta, nu trebuie să uh, se lase duse de val, să nu trebuie să se creadă din nou că sunt prea mari să eșueze. Deci riscul trebuie evaluat adecvat. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule Alexander Kern pentru această prezentare foarte bună și foarte interesantă, care a creat o discuție foarte animată aici. Cred că această discuție face parte din învățarea pe tot parcursul vieții. Sunt chestiuni foarte dificile și complexe. Mulțumesc tuturor colegilor și interpreților. Această după amiază a fost într-adevăr plină de învățăminte. Deci, ședința se încheie, următoarea are loc joia viitoare pe 6 mai și vom continua să discutăm ultimul document tematic. Mulțumesc mult! Thank you. It was really thank you very, much. very nice and, uh, and you, your ability to express yourself in a concise way. It's yeah. admirable. Oh.